Guten Morgen, liebe Kolleginnen, guten Morgen, meine Damen und Bună dimineața, dragi colegi! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vă rog, în liniște, fără să vă continuați discuțiile, să luați loc, pentru că dorim să începem. Ordinea de zi este clară și astăzi, înainte de masă și astăzi după masă, avem reuniune, reuniunea comisiei noastre. Deci și înainte de masă și după amiază ne reunim azi și sunt convinsă că locurile se vor ocupa, se vor, sala se va umple cât de curând. Reuniunea comisiei noastre este transmisă live pe internet, prin web streaming. Și vreau să vă spun câte ceva despre modul în care vom organiza activitatea noastră astăzi, ca să știm cu toții foarte bine cum funcționează lucrurile. Am împărțit în trei părți reuniunea noastră de astăzi. În prima parte vom purta o dezbatere generală pe marginea proiectului de raport al lui Salvador. Prima parte va dura până la 10 și un sfert. Apoi, în partea a doua, vom trata patru chestiuni nu neapărat orizontale, ci mai mult sau mai puțin uh, uh, conectate. E vorba de tematici sectoriale și o să vă anunț atunci cam cât timp vom aloca pentru această dezbatere, dar vom avea un timp limitat, astfel încât astăzi după amiază să putem să ne ocupăm de partea a treia discuției și vom discuta despre durata, despre structura cadrului financiar multianual până la ora 17. De la ora 17 avem reuniunea coordonatorilor pentru a discuta, pentru a pregăti următoarea reuniune a Comisiei SURE. Știm că trebuie să fim uh, foarte eficienți și rapizi, ceea ce sigur că am fost și până acum, cred eu, și în continuare vom lucra la fel de eficient. De aceea trecem imediat la prima parte a discuției noastre. Salvador, ca întotdeauna, ne va face o introducere în acest subiect, ne va prezenta în mod general proiectul său și imediat după aceea o să dăm, o să auzim uh, pozițiile coordonatorilor uh, grupurilor politice. În ordine absolut obișnuită până la un punct, și anume, am primit o solicitare ca PPE-ul să ia cuvântul, coordonatorul PPE-ului să ia cuvântul ultimul în această dezbatere. Uh, Reimer Böge va, va lua cuvântul. Uh, sigur că, Salvador, tu ești raportorul nostru. În orice caz, cineva din partea PP-ului vrea să se implice de asemenea în această prezentare și în discuție și poate că de aceea ar fi mai bine ca Reimer să ia cuvântul imediat după tine, dar acum începem cu tine, Salvador. Ai 10 minute. Dacă ai nevoie de 10 minute, e bine. Dacă nu, e și mai bine. Ceilalți vor avea 5 minute. Și după runda coordonatorilor grupurilor politice, trecem la o discuție liberă. După cum v-am spus, această dezbatere generală se va purta până la 10 și un sfert. Salvador, te rog. Muchas gracias, eh, presidenta. No sé... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu ce o să fac eu în 10 minute, nu am nevoie de atât de mult timp. Um, în ultimele șase luni am primit 5 minute pentru prezentarea mea, așadar am să folosesc această, aceste 5 minute cu care m-am obișnuit. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care Uh, tuturor colegilor și tuturor uh, asistenților care m-au ajutat în elaborarea acestui raport. Toți am muncit foarte mult în ultimele șase luni pentru a avea astăzi acest raport în forma uh, pe care o aveți în față. Deci mulțumesc tuturor pentru dedicarea lor. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în dezbaterile din ultimele șase luni Dezbaterile acestea sunt reflectate în documentul pe care îl avem pe masă. Acest document se dorește a fi un consens între, dacă nu între toți, cel puțin între majoritatea membrilor Comisiei Sure. Dorim să obținem peste 500 de voturi în plenară, astfel încât să avem, să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei și Consiliului. Parlamentul European, așadar, va transmite un mesaj foarte clar pentru următoarele perspective financiare. Vreau să vă reamintesc că acest raport este, deci, un rezumat al dezbaterilor noastre din ultimele luni. Am dezbătut toate elementele care trebuie incluse în perspectivele financiare. Am uh, discutat despre politici dar nu am intrat în uh, complexitatea, în profunzimea complexă a reformelor fiecarei politici. Aceasta ține de competențele fiecarei comisii specializate. Noi nu facem decât să oferim niște orientări politice și să discutăm despre dimensiunea bugetară necesară pentru a pune în aplicare politicile respective. Care a fost metoda noastră de lucru în ultimele luni? Am elaborat trei documente unul privind valoarea adăugată europeană, unul privind strategia Europa 2020 și unul privind măsurile tehnice pentru următoarele perspective financiare, cum ar fi structura, durata acestora, flexibilitatea. Aceste documente de lucru, împreună cu rezumatul de la sfârșitul fiecăruia, au constituit baza de lucru pentru acest raport. Sigur că am transmis în scris tuturor grupurilor politice aceste documente și am utilizat toate um, contribuțiile venite din partea lor și din partea parlamentelor naționale, care au fost foarte utile. Însă, în proiectul de raport am lăsat o marjă de manevră destul de largă pentru a include toate sugestiile sau opiniile chiar uh, și uh, opuse venind din partea grupurilor politice. În uh, perioada uh, foarte uh, îndelungată de depunerea amendamentelor pe care o începem, pentru că ne dorim un document care să întrunească consensul. Cum este structurat acest document? În primul rând, am analizat principalele provocări politice și bugetare cu care ne confruntăm pentru următoarele perspective financiare. Am analizat aceste provocări în lumina instrumentelor pe care le avem, noțiunea de valoare adăugată europeană, de cheltuire eficientă a fondurilor și efectul de pârghie pe care poate să îl aducă bugetul european prin generarea altor tipuri de investiții a, uh, publice, deci instrumente de finanțare inovatoare. Există o altă parte a raportului care se ocupă de prioritățile politice, partea a treia, în care am analizat principalele priorități politice ale Uniunii Europene, o creștere durabilă, o creștere inteligentă, dezvoltare durabilă, politica de coeziune, cetățenia, imigrația, securitatea, politica externă și o altă chestiune pe care o vom discuta astăzi după amiază, guvernanța economică. Sigur că strategia Europa 2020 are o importanță crucială și am făcut câteva recomandări privind noua structură, privind reguli de flexibilitate pentru următoarele perspective financiare și de asemenea, facem o declarație privind resursele necesare pentru buget și măsura în care resursele proprii ar trebui să fie incluse în această declarație. Există și secțiuni transversale despre care am vorbit. Am menționat deja valoarea adăugată europeană, strategia Europa 2020, care ar trebui să fie punctul de referință principal pentru următoarele perspective financiare, dar nu singurul. Politicile externe ar trebui să contribuie la obiectivele care sunt ancorate în strategia Europa 2020 și structura noastră merge pe, liniile, pe linia acestei strategii. Avem însă nevoie de clarificări suplimentare din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește modul în care inițiativele emblematice ar trebui să fie cuantificate din punct de vedere bugetar. Sunt sigur că știți, ați auzit în ultimele luni, că nu există încă cifre. Încă nu am cifrat alocarea fondurilor. Strategia însă trebuie să fie credibilă, ceea ce înseamnă că trebuie să fie finanțată corespunzător. În ceea ce privește bugetul, E clar că avem nevoie de fonduri suficiente din anul 2014. Am abordat această chestiune în raport. Știm deocamdată care este uh, spiritul general, austeritate, reduceri. Probabil că această tendință va continua și în următorii ani. Cel puțin asta vedem uh, în semnalele venite de la Consiliu. Avem nevoie de noi resurse însă pentru politicile europene. Acest lucru se poate face prin utilizarea resurselor proprii. Resursele proprii erau menite, au fost fixate la 1,23% din PIB. Acesta a fost uh, acordul unanim în Consiliu. Așadar, ar trebui să existe fonduri suficiente pentru următoarele perspective financiare. Chiar dacă știm că aceste cheltuieli vor trebui să fie restructurate în foarte multe rubrici. Ele trebuie să fie utilizate în mod mai eficient. Nu credem că ar trebui să înghețăm sau chiar să facem reduceri în cheltuielile Uniunii Europene dacă dorim să atingem obiectivele strategiei Europa 2020 sau ale altor politici post-Lisabona. sau obiectivele politicilor agricole sau de coeziune. Așadar, provocările politice și financiare sunt foarte clare. Este foarte important pentru Parlamentul European să se pronunțe foarte clar în favoarea metodei comunitare uh, versus abordarea interguvernamentală, pentru că acesta este tendința pe care o observăm la nivel european, probabil datorită crizei financiare, dar noi, politicienii europeni, trebuie să continuăm să apărăm metoda de lucru comunitară și cred că sunt suficiente semnale politice în acest raport care sunt în favoarea abordării comunitare. Aceasta este introducerea mea, doamnă președinte. Mulțumesc! Mulțumim! Acum trecem așadar la și pentru că PP-ul dorește să ia cuvântul ultimul, are cuvântul acum, uh, acum cuvântul socialiștii și democrații. Ioan, te rog. Thank you very much. Uh, and a big thanks to... Mulțumesc și mulțumesc foarte mult lui Salvador, am mai spus și înainte, însă o repet, raportul său este o bază foarte bună pentru continuarea negocierilor. A ascultat membrii celorlalte grupuri, a ascultat membrii comisiei prezente și membrii celorlalte comisii. Așadar, cred că avem o platformă bună pentru continuarea lucrurilor. Cu toate acestea, există anumite dezacorduri. Riscul este să punem accentul pe cel mai mic numitor comun și să avem o atitudine destul de conservatoare în legătură cu bugetul european, să apărăm ce am obținut până acum, însă să nu avem o viziune pentru viitor. Acest lucru trebuie discutat. Dacă putem să trecem peste situația dificilă actuală, am trecut peste criza bugetară de anul trecut, cu toții am văzut scrisoarea celor cinci state membre către comisie. Știm care sunt discuțiile în statele membre, nu doar în legătură cu bugetul 2012, ci și în legătură cu cadrul multianual. Se vorbește despre restrângerea foarte stringentă a bugetului. Trebuie să avem voința politică pentru a avea o agendă europeană mai puternică. și este nevoie de mai mult în raportul lui Salvador. Cred că trebuie să discutăm mai mult ce înseamnă criza economică pentru buget. Nu cred că trebuie să acceptăm argumentul austerității în mod automat. Nu înseamnă că austeritatea la, buget, la nivel național înseamnă neapărat și o reducere a bugetului european. Săptămâna trecută am spus că poate ar trebui să analizăm opțiunile pentru a vedea care ar fi efectele unei reduceri drastice a bugetului. Nu sunt sigur că acest lucru ar trebui să apară în raport, însă ar trebui să facem un asemenea studiu pentru a ne putea argumenta poziția. Există și efecte naționale a unei, politi- a unei politici mai ambițioase. Acesta este primul meu comentariu. Trebuie să fim mai clar, din punct de vedere politic, să dăm dovadă de viziune, să adăugăm mai mult viitorului Europei și să găsim argumente în plus pentru Uniunea Europeană. Însă cred de asemenea că trebuie să fie clar unde este valoarea adăugată europeană. Avem nevoie de o analiză mai aprofundată în acest sens și, bineînțeles, pentru noi este foarte important. Pot să fac referire la raportul Bazani în legătură cu bugetul 2012. Trebuie să punem accentul pe ocupare, pe investiții, lucruri care lipsesc din acest raport. Lipsesc argumentele în favoarea utilizării bugetului Uniunii pentru investiții emblematice pentru a face piața internă să funcționeze pentru a avea o piață mai apropiată în domeniul energiei, transportului, pentru a putea utiliz, utiliza uh, faptul că suntem o piață de 500 de milioane de cetățeni, nu doar 27 de state membre. Și în ultimul rând, cred de asemenea că trebuie să adăugăm o perspectivă care ține de principiul durabilității. Am discutat mult acest lucru și Parlamentul European a susținut extrem de mult sistemul durabilității din motive de uh, mediu, economice și sociale. Acest principiu însă nu apare în raport uh, în măsura în care mi-aș dori. Pentru că, însă, fără el este foarte dificil să ne uh, apărăm prioritățile în ceea ce privește schimbarea climatică. Deci, în rezumat, trebuie să facem trei lucruri. Trebuie să găsim, uh, să formulăm viziunea noastră politică, trebuie să spunem mai multe lucruri despre investiții și să uh, susținem mai puternic sistemul uh, durabilității. Perfect, 5 minute. Carl, Also, I would like to thank Salvador for... Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Salvador pentru acest raport bun și interesant, care este un punct bun de începere a discuțiilor. A fost uh, o atribuție extrem de dificilă. Uh, ambiția de a obține 500 de voturi în plenară este una corectă, însă pentru a obține acest lucru trebuie să eviți cel mai mic numitor comun. Comisia deja ne spune de mult timp că ne confruntăm cu multe provocări în Europa, în viitor, probleme economice, faptul că Europa își pierde din competitivitate faptul că avem o strategie 2020 ambițioasă, dar care în momentul de față nu este finanțată suficient și multe alte lucruri. Dacă aș fi cinic, aș spune că răspunsul din raportul lui Salvador este că avem nevoie de mai mulți bani. Și, într-un sens, are dreptate, pentru că aceste lucruri nu se vor întâmpla fără finanțare O Întrebare este de unde vor veni aceste fonduri. Eu aș spune că dacă luăm deci- o decizie fără Consiliu, ar însemna că bugetul Uniunii Europene ar crește foarte mult. Este un principiu cu care unii sunt de acord, alții nu. Însă nu este vorba aici de ceea ce ne dorim, ci și de ceea ce este realizabil. Și eu mă îndoiesc că această perspectivă este una reală în momentul actual. Avem nevoie pentru, de bani pentru cercetare în noi tehnologii, însă nu știm unde, de unde vor veni acești bani. Nu există priorități negative în raport. Prin asta vreau să spun domenii unde putem face economii. Este un subiect pe care politicienii îl evită, însă Însă, ar fi bine ca Parlamentul European să stabilească asemenea priorități negative pentru a aloca mai bine fondurile. Pentru că întotdeauna am decis destul de bine unde să alocăm fondurile. Din punct de vedere tehnic, în ceea ce privește rubricile, am avut o dezbatere interesantă la al de ieri și un membru cu experiență a spus că dacă examinăm rubricile, poate că ar trebui să avem doar o singură rubrică. Mi se pare o idee interesant, interesantă. Dacă vrem flexibilitate reală în buget, știu că este o idee cam radicală, însă pot să exprim o asemenea idee, chiar dacă este neconvențională. Ne bucură faptul că resursele proprii sunt uh, menționate foarte bine în raport. Așteptăm dezbaterea cu privire la propriile resurse Însă, această dezbatere nu poate să privească doar uh, finanțări suplimentare. Dacă spunem că avem nevoie de mai multe fonduri la buget, va fi mai greu să obținem aceste fonduri pentru că dezbaterea la Consiliu se va bloca, din păcate, în legătură cu creditele pentru proiecte. Acestea sunt bine cuprinse, însă suntem puțin uh, reticenți în legătură cu uh, modelul pe șapte ani. Am susține mai degrabă un model de cinci ani cu o perioadă de tranziție. Deci aici va trebui să discutăm mai mult. Și în final, valoarea adăugată este un termen foarte, care sună foarte bine în documente de acest gen, însă ar trebui să fim puțin mai cinstiți atunci când discutăm despre valoarea adăugată europeană. Pentru că unele dintre aceste elemente menționate ar putea să aducă mult mai multă valoare adăugată decât aduc acum. Mulțumesc. Acum o reacție spontană la cele spuse și uh, aș spune același lucru oricăruia ar exprima această idee. Cine menționează priorități negative să vină cu o propunere și după aceea o putem discuta. Carl nu spun acest lucru doar către alte grupuri, ci și către cei din propriul meu grup politic. Dacă aveți o idee bună în legătură cu o prioritate negativă, spuneți-mi și o putem discuta. Dar doar să ne plângem în legătură cu acest lucru nu este suficient. Urmează Helga. Mulțumesc, Iuta. Încep cu comunica, comunicatul de presă al comisarului Oettinger de săptămâna aceasta că vrea să, a, să deschidă o dezbatere în legătură cu viitorul fără energie nucleară al uh, Uniunii Europene. Ca eurodeputat verde, sunt în favoarea acestor inițiative și de aceea aș începe cu ce s-a întâmplat. Duminică și luni, Barroso și alți lideri au vorbit despre necesitatea schimbărilor pentru a face față schimbărilor climatice, pentru a face față problemelor energetice, să avem o creștere inteligentă și inclusivă. Dar când ne întoarcem la buget și la comportamentul nostru obișnuit, avem o atitudine foarte conservatoare în care lucrurile rămân exact așa cum erau și în trecut. Din punctul nostru de vedere, care sunt posibilitățile de economisire. Dacă vedem ceea ce se întâmplă în Japonia, nu trebuie să finanțăm ITER. Și poate acum avem un nou contraargument. Trebuie să fim foarte precauți în legătură cu tratatele internaționale pe care le semnăm. Cu situația internațională și cu catastrofa din Japonia, poate uh, și alții sunt pregătiți să adopte o altă abordare. Cred că ar trebui să rediscutăm programul nostru de cercetare. Poate că nu este uh, cea mai bună soluție. Trebuie să, poate ar trebui mai bine să susținem mai mult energiile regenerabile și să punem accentul acolo. Trebuie să fim rapizi și să investim în găsirea de noi modalități de eficiență energetică. Pentru a avea economii reale prin proiecte de asemenea în, în agricultură, există foarte multe argumente pentru o politică agricolă mai ecologică și cred că ar trebui să subvenționăm energia regenerabilă și alimentele durabile. În legătură cu valoarea adăugată europeană, un argument crucial dacă vrem să ajungem la cetățenii statelor membre și la guverne pentru a justifica o anumită sumă din bugetul european, tot ceea ce ține de aspectele transfrontaliere, mediu, energie, securitate, dar și educație și cercetare și dezvoltare, atunci când examinăm programele noastre educaționale, Erasmus și învățarea de-a lungul vieții, avem rezultate foarte bune și foarte mulți europeni cunosc proiectele ceea ce reprezintă motive foarte bune de investiții mai susținute. Acest lucru ar trebui să se reflecte în cadrul financiar multianual pentru a acorda mai multe fonduri acestor domenii. În ceea ce privește resursele proprii, consider că trebuie să aibă loc schimbări, să nu ne bazăm doar pe disponibilitatea statelor membre de a acorda un, 1% din produsul național brut la bugetul european. Poate cu următorul cadru financiar multianual vom putea avea un nou sistem de resurse proprii. Bineînțeles, date fiind, date fiind criza actuală și rigiditatea bugetelor, Este o problemă majoră și noi, verzii, am fi în favoarea unor schimbări, chiar și introducerii unei marge de flexibilitate. De asemenea, ar trebui să susținem proiecte de infrastructură durabile. Și un alt punct este durata proiectelor. În interiorul grupului meu încă continuă discuțiile pentru că există argumente foarte bune pentru o durată de 5 ani, de 7 ani, de 5 plus. Și de aceea aș propune o idee pragmatică. Dacă bugetul este scăzut, atunci, după cum a spus, spus Reimer Pöger, este vorba de pragmatism și să ne întrebăm dacă vrem să avem o durată de 5 ani și dacă aceasta este în interesul nostru. Există argumente de principiu pe care le trebuie discutăm, însă trebuie să vedem care este situația actuală și ulterior să ne adaptăm la aceasta. Mulțumesc, Helga. Conor Cimanski acum. Bardzo. Ja rozumiem krytykę podniesioną tutaj w kilku wystąpieniach, mówiącą o tym, że powinniśmy bardziej odważnie projektować. Da, Cred că ar trebui să fim mai curajoși și mai ambițioși în raportul acesta. În același timp, însă, avem nevoie de un numitor comun. Trebuie să reflectăm un punct de vedere comun și să ne asigurăm că poziția Parlamentului va fi uh, sprijinită, că vom avea sprijin chiar în interiorul Parlamentului și că vom reuși să obținem rezultatul dorit. Din acest raport uh, m-au bucurat în special cele spuse în legătură cu aspectele sectoriale. Raportorul a folosit în mod înțelept termeni cheie precum finanțare adecvată, sau um, finanțare crescândă, concepte bune. Cu excepția politicii agricole comune și a plăților uh, rurale, se vorbește despre controverse, se vorbește de o distribuție mai echitabilă a plăților directe. ar trebui să avem curajul de a vorbi despre o distribuție mai echitabilă, mai corectă a plăților directe. Deci, uh, ziceam de aspectele orizontale, dar um, ele vin cu o serie întreagă de incertitudini, de îndoieli problema raționalizării multor politici, precum uh, politica în domeniul climei, de cercetare și dezvoltare, raționalizarea fondurilor din uh, liniile tradiționale bugetare. Se face o condiționare a cheltuielilor pentru politicile tradiționale, precum politica agricolă comună. Mi se pare că acum Încercăm să condiționăm și cheltuielile climatice și cele din fondul de coeziune. Un lucru riscant, pentru că ar putea să ne ducă în situația în care vom propune cetățenilor europeni să accepte un buget care declară ceea ce avem și în tratat, coeziune, însă cu obiective complet noi, ceea ce nu ar fi corect. Cred că acest lucru este o consecință a faptului că utilizăm prea mult uh, strategia 2020 în abordarea noastră. Ne bazăm prea mult pe ea. Strategia UE 2020 uh, este un rezultat de compromis și puțin cam neclar. Deci cred că ar trebui să legăm bugetul mai mult de tratate și raportul ar trebui să țină cont mai mult de direcțiile stabilite în tratate, pentru că ele sunt baza unui buget comunitar și nu să ne bazăm atât de mult pe concluziile unui singur summit. În ce privește resursele proprii, Convingerea că trebuie să ne bazăm mai mult pe resursele proprii uh, e motivată cumva de faptul că astfel am evita controversele anuale legate de bugetul Uniunii Europene. Dar uh, cred că dacă am uh, deschide acum discuția despre resursele proprii, ar însemna să suportăm mai puține costuri politice ulterior, pentru că trebuie acum să definim modul și sursele în care vom colecta taxele. Va exista, desigur, un preț politic de plătit, dar asta este. Pe de o parte, trebuie să putem obține resurse din drepturi de emisie, din vânzare, Însă, astfel vom uh, impune un fel de sancțiune dublă, pentru că în sistemul de comercializare a emisiilor, banii ar trebui să fie investiți în uh, statele membre. Promisiunea va fi încălcată pentru că banii vor ajunge la Bruxelles și astfel fondurile riscă să fie cheltuite arbitrar. Lucru care este contrar acordului privind uh, sistemul de comercializare a emisiilor. Și apoi nu cred că avem nevoie de foarte multă experiență, cred eu, ca să ne dăm seama că actualul sistem de taxe corporatiste nu e compatibil cu globalizarea. Dacă vrem ca sistemul de impozitare al companiilor să crească prin introducerea unui fel de taxă europeană, acest uh, lucru, cred că ar fi uh, foarte util pe viitor, indiferent de care vor fi prioritățile. Mulțumesc! Vreau să vin cu o idee, poate că pot să vă câștig pentru ea. Eu nu cred că ar trebui ca într-un astfel de raport să includem vreo taxă, indiferent de ce fel de, de taxă, sau vreun impozit. În raportul pe care l-a prezentat Salvador, noi descriem funcțiile care ar trebui să fie îndeplinite, indiferent de tipul de taxe sau de impozite. Dacă vorba de un singur impozit, o singură taxă sau de un, o combinație, pentru că nu cred că avem timp ca să ne punem de acord și nu știu dacă o să putem să ne punem de acord cu toții asupra unui uh, anumit impozit sau unei anumite taxe și apoi să vedem care ar fi consecințele pe care le-ar atrage după sine fiecare tip. De aceea eu cred că nu ar trebui să Uh, tricem, să trecem niciun fel de taxă, uh, taxă pe profit, uh, taxă pentru întreprinderi, nimic, nu, ci să ne referim doar la funcția pe care o taxă sau un impozit ar trebui să le îndeplinească, nu mai mult de atât. Bun, deci cred că nu trebuie să discutăm acum acest lucru. Miguel Portaș. Uh, uite, uh, eh, mult obrigat. Eh, eu vă dar... Iuta, mulțumesc. Am să spun care e părerea mea personală. Pentru că în grupul meu uh, cu siguranță există și alte abordări destul de diferite, așa că am să spun ceea ce cred eu în legătură mai întâi cu resursele. Atunci când vorbim despre perspectiva financiară, ce va începe după 2014, vorbim despre o perioadă în care problema construcției europene se va pune în mod inevitabil. Opinia mea este că nu e posibil ca Uniunea Europeană să aibă o monedă solidă, euro, fără a avea și un buget la fel de solid. Dar aceasta e o problemă fundamentală, o problemă strategică, ce ține de construcția Uniunii Europene. Așadar, soluția pe care trebuie să o găsim la această problemă este ca, cumva, în marginea bugetului să existe și un fond permanent de stabilizare. Ni se spune că va exista o strategie de debugetare a marilor proiecte și alte tipuri de măsuri. Dar aceasta este o strategie fragmentată, fragmentară, nu poate duce la rezultate bune. Prin urmare, primul lucru la care vreau să mă refer este tocmai la această opțiune. Și din acest lucru derivă următorul. Nu putem avea un buget solid, oricare ar fi volumul, cifra acestui buget. Nu putem dacă păstrăm același principiu care a fost aplicat și până acum, anume că finanțarea va veni din partea statelor membre. Și acesta dintr-un motiv foarte simplu. Toate statele au același obiectiv. Să contribuie cu minimum minimorum la bugetul comunitar și să primească maximum în schimb. Dar acest uh, joc este unul cu sumă nulă. O a treia problemă la care trebuie să ne gândim este Uniunea Europeană a promis să realizeze nu doar o convergență teritorială, ci și socială. Iar în urma crizei a apărut foarte clar că politicile de coeziune nu sunt suficiente nu sunt suficiente pentru a garanta o strategie de convergență socială. Așa că trebuie să evităm uh, adâncirea inegalităților în fiecare țară. Dar nu vom putea evita adâncirea acestor inegalități între țări care au politici diferite. Mă gândesc la bugetul european și cred că bugetul nostru este un mijloc de a lupta împotriva problemelor de lipsă a convergenței. Aceasta e una dintre problemele cu care Europa se confruntă astăzi. Cred că, în mare, raportul are foarte multe aspecte pozitive, dar trebuie să manevrăm astfel încât să găsim un consens politic cât mai larg. În orice caz, mi se pare că raportul nu e suficient de îndrăzneț și are chiar contradicții pe alocuri. Nu cred că putem atribui astfel de ambiții bugetului, așa cum apar în raport, printr-o propunere care zice că trebuie să alucăm doar 1,23 din VNB. Mi se pare clar că aici apare o disproporție între resurse și ambiții. Și o altă problemă de ordin superior este că în Europa ne preocupă creșterea, dar creșterea noastră trebuie să se bazeze pe niște mecanisme durabile. Problema creșterii, problema convergenței sunt uh, probleme ce țin de consolidarea politică. Și am să vă dau un exemplu. Cred că exemplul cel mai greitor ar fi următorul. Trebuie să mizăm foarte mult pe educație, pe formare. Dar politica noastră de educație și formare este incoerentă pentru că noi condamnăm toate generațiile viitoare la precaritate dacă nu investim suficient în cercetare și dezvoltare, precaritate pe piața muncii, Deci nu văd cum putem cere formare pe durata întregii vieți și uh, să lăsăm această precaritate. Um, dacă traducerea a fost întru totul corectă, pentru că nu pot să înțeleg portugheza, dacă traducerea, deci dacă am înțeles traducerea, atunci tu ai spus că să, că avem la dispoziție doar 1,23% din venitul național brut. Dar eu sper să obținem această, această, acest procent. Vreau să întreb acum, domnule Fontana, sunteți uh, vorbitorul în numele EFD? Nu. Atunci înseamnă că nu au un, uh, un vorbitor astăzi. Bun, Raimer, atunci iei tu cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că proiectul de raport al lui Salvador este unul foarte echilibrat, are o analiză uh, și o structură foarte bună și reflectă într-adevăr discuțiile noastre foarte intense. Și vom avea oricum destul timp astfel încât să putem să discutăm între grupurile politice privind conținutul întregului pachet. Și sigur că astfel începe perioada unei mari presiuni și interne și publice, dar în orice caz trebuie să avem grijă să nu, ca această presiune să nu ducă la o inflație a intereselor unora sau a altora. Acest uh, concept al uh, elementului conservator al uh, politicii bugetare, e bine, o politică bugetară conservatoare, nu cred că e o, o sintagmă foarte bună. Să ne gândim la generațiile care ar fi, uh, care ar suferi dacă noi ar, am uh, trece mai departe în datorarea pe care o avem astăzi. De aceea cred că avem nevoie de o politică bugetară durabilă care să privească spre viitor, să nu ne gândim, să nu punem accentul pe 1% sau 1,23% sau pe oricât, ci să vedem care sunt prioritățile pe care trebuie să punem accentul în politica bugetară, fie ea națională și, uh, sau europeană, în sensul proiectului european. Pentru că istoria cadrului financiar multianual um, s-a desfășurat în niște etape interesante. Acum 15-20 de ani, Parlamentul Uh, a apărat doar propunerile comisiei. Ultima dată am încercat să luăm propunerea comisiei, să o analizăm și să uh, punem accente asupra pozițiilor care ni se uh, care ni s-au părut nouă uh, interesante și cred că astăzi deja discutăm deja într-o fază mult mai timpurie. E o mare șansă, dar și o mare provocare și sigur că o mare responsabilitate pentru noi. În același timp, ne dăm seama că ordinea de zi internațională se schimbă constant, ceea ce înseamnă că prioritățile pe care noi le-am definit trebuie să Uh, beneficieze și de rezerve de flexibilitate necesare înscrise în bugetul nostru, astfel încât în cadrul unui cadru financiar multianual, pe care eu îl văd mai degrabă pe șapte ani decât pe cinci ani sau pe zece ani, să avem întotdeauna opțiunea deci, sigur, următoarea decizie poate să fie pe 5 ani dacă programele sunt atât de bine gestionate prin uh, gestionarea partajată, care până acum, din păcate, nu a dat uh, uh rezultate foarte bune. Deci dacă aceasta va avea succes, atunci putem să mai discutăm despre perioada de 5 ani. În orice caz, ce e foarte important și partea viziunii, dragă Göran, este să luptăm împotriva uh, tendinței acesta de alunecare spre interguvernamentalism. Trebuie să accentuăm metoda comunitară, trebuie să uh, facem foarte clare pericolele care se ascund aici. Poate chiar să introducem o rubrică specială, un capitol special în care să uh, includem toate uh, programele care sunt uh, finanțate în numele Uniunii Europene, la nivel uh, european sau internațional, e vorba de niște sume absolut uh, imense și trebuie să facem cunoscut acest lucru opiniei publice pentru a vedea ce am făcut până acum și de ce insistăm asupra anumitor lucruri. Eficiența. Am auzit mai multe lucruri, mai multe modalități, uh, opțiuni în care am putea să folosim bugetul. Și eu vreau să spun foarte clar, sigur că în fiecare rubrică se pot face reduceri în oricare dintre ele și dacă nu reușim să discutăm despre priorități negative, pentru că fiecare are un proiect favorit uh, și probabil colegii din alte comisii mai mult decât noi, ar trebui să ne gândim, bun, să facem atunci o reducere forfetară, o reducere transversală, o așa numită haircut. Și apoi să spunem că pot să își primească fondurile înapoi doar cei care demonstrează, care pot demonstra că acestea au o valoare adăugată. Și sigur că trebuie să ținem o oglindă în fața Consiliului și să-i întrebăm ce faceți cu toate angajamentele pe care vi le-ați asumat. Pentru că această cifră ajunge la 120 de miliarde de euro pe ani care sunt uh, utilizați la nivel național sau european. Uh, să ne gândim la politica de dezvoltare. 30 35 uh, de miliarde ar trebui, folosite, ar trebui folosiți suplimentar față de ceea ce folosim acum, dacă vrem să îndeplinim obiectivele pe care Consiliul, pe care toate statele membre și le-au asumat. Deci cred că Parlamentul trebuie să tragă la răspundere Consiliul în acest sens. Cred că, de asemenea, trebuie să discutăm și despre finanțarea extrabugetară. Parlamentul trebuie să fie luat în considerare și aici și propunerea aceasta privind uh, o combinație trebuie să discutăm, să o discutăm. De asemenea, în ceea ce privește procedurile, v-aș ruga să cooperăm, să cerem o cooperare și o implicare a Parlamentului într-o fază foarte timpurie pentru că atunci când discutăm următorul cadru financiar multianual, următoarele perspective financiare, trebuie să le spunem celorlalți parteneri foarte clar că dacă nu suntem implicați de la bun început, atunci s-ar putea ca la sfârșit să trebuiască să spunem nu. Cam asta ar fi, domnul președinte. Mulțumesc! Am încheiat așadar runda coordonatorilor grupurilor politice și mai am uh, câteva înscrieri la cuvânt. Mai avem puțin timp. Am să dau fiecărui vorbitor două minute Jan Gerbrandi, Lajos Bokros, Danuta Hübner și Stefan Lefol. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Bine. Domnul Godmanis, domnul Sikierski, domnul De Jong. Bun, reușim să ne încadrăm. Două minute fiecare. Haideți să începem și nu o să mai comentez această idee a haircut-ului. E o chestiune pe care noi am uh, reproșat-o întotdeauna Consiliului, deci nu cred că ar trebui să începem să discutăm acum despre așa ceva. Ian Gerbrandi, două minute. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc domnului Galiga pentru raportul său, care reflectă foarte bine discuțiile de, discuțiile de până acum, însă nu înseamnă că va găsi o soluție pentru enormul nod gordian care este în fața noastră. Avem, avem un asemenea nod cu interese diferite pentru diverse state membre. Avem contribuabilii neți, avem uh, beneficiarii neți care au nevoie, vor mai mulți bani, avem cei care vor să participe în toate programele Uniunii și nu putem împăca și stânga și dreapta. De aceea sunt convins că singura soluție este să ne gândim la o soluție creativă, să nu încercăm să rămânem în limitele bugetare, și, ci să depășim și felul în care depășim, uh, în, în care cheltuim uh, sumele noastre în diversele rubrici. De aceea, eu aș susține că Parlamentul nu trebuie să repete același exercițiu pe care îl fac statele membre, și anume să privească doar interesele naționale. Noi ar trebui să avem în vedere interesul european. În 2005 s-au decis actualele perspective financiare cu Tony Blair, președinte al Consiliului. Acum examinăm Uh, felul în care vom cheltui banii până în 2020. Haideți să fim mai ambițioși, mai eficienți. China a elaborat un program cincinal săptămâna trecută și proiectul nostru merge chiar mai departe. Nu trebuie să privim doar sumele totale, ci și uh, programele. Trebuie să schimbăm modul în care ne gândim la cheltuieli. Vă mulțumesc, domnul Bocros. Uh, quiero empezar con una nota de cortesía para Salvador. Mulțumesc, aș dori să încep prin a-i mulțumi lui Salvador pentru munca enormă depusă. Documentul reprezintă un punct de plecare excelent, dar există și câteva rețineri. De vreme ce nu am foarte mult timp la dispoziție, te-aș ruga, Salvador, să ai în vedere o reconfigurare a tabelului de la pagina 18, pentru că aceste categorii nu reflectă foarte bine nici măcar prioritățile tale, dar minte cele ale altora. Structura ar trebui să reflecte uh, prioritățile reale și nu cred că acele subrubrici ar trebui să rămână acolo, pentru că ele sunt chiar mai importante decât rubricile. Deci dacă avem nevoie de cunoaștere pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, acestea ar trebui să fie și mai importante. Politicile sociale ar trebui să aparțină de dezvoltare durabilă. Tabelul respectiv nu mi se pare foarte logic și dacă vrem priorități reale, atunci acestea ar trebui să fie toate în prima rubrică. Să vedem dacă putem aloca mai multe fonduri acestora și să vedem cât ce mai rămâne. Guvernanța financiară ar trebui să fie mai sus în ierarhie, pentru că aceasta costă fo- foarte mult și mecanismul european de stabilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Sunt jetzt... Încă o informație pentru toată lumea. Acum ne aflăm în prima fază. Deci discutăm, avem o discuție generală. Ceea ce a spus Laios, de fapt, ar fi mai, fost mai degrabă un comentariu potrivit pentru dezbatere de după amiază. Următorul vorbitor, următoarea vorbitoare, este Danuta Hübner. Thank you, Chair, uh, very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu aș dori să îmi exprim aprecierea față de Salvador și munca sa. Câteva mențiuni. Cu toții știm că utilizarea directă a bugetului comunitar nu este o soluție pentru a finanța toate provocările Uniunii și de aceea apreciez eforturile din raport de a uh, sublinia efortul de catalizator al bugetului european. Ar trebui poate să mergem mai departe în legătură cu utilizarea bugetului pentru a coordona mai bine finanțarea europeană în anumite domenii politice care ar fi importante pentru viitor. Ar trebui să cerem Comisiei să pregătească o metodologie de coordonare a fondurilor prin bugetul European pentru ca și Parlamentul să se poată exprima în legătură cu anumite domenii. De asemenea, colegii care spun că nu sunt schimbări, că am avut aceleași politici înainte. Nu este adevărat. Trebuie să priviți în interiorul politicilor europene. Multe au fost modificate radical în ultimii ani, în special datorită crizei și în pregătirea uh, programului Europa 2020, așa încât uh, v-aș ruga să vă uitați mai în detaliu, pentru că nu este neapărat adevărat că nu s-a schimbat nimic. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, ponderea acesteia a crescut cu 159% comparativ cu perioada anterioară. Dacă vrem să facem eforturi suplimentare și unii susțin o investiție dublă sau triplă, trebuie să ne asigurăm că vom avea rezultate. Îmi place în raport faptul că se pune accentul pe crearea condițiilor pentru cercetarea și dezvoltarea finanțate în sectorul privat. De asemenea, la punctul 121, cooperarea între Parlament, Consiliu și Comisie, acest lucru este fundamental. Mă întreb dacă nu cumva ar trebui să solicităm Consiliului și Comisiei să găsim o metodă de lucru uh, sau dacă ar trebui să decidem noi o metodă de conlucrare. Mulțumesc, Stefan. În primul rând, salut munca raportorului și echilibrul general și obiectiv, obiectivele pe care le urmează și care se înscriu în eh, strategia 2020 conțin și o propunere, propunere de reorganizare a bugetului care se ține, ține cont de creștere, durabilitate, cetățenie. Însă trebuie să fim precauți să nu subsumăm toate politicile noastre de acum durabilității, pentru că toate aceste politici au în spate sectoare economice. Însă acest uh, raport mi se pare foarte timid cu privire la resursele proprii. Fiecare are propriile idei în legătură cu ce ar, ce ar putea să fie resursele proprii pentru Parlament și pentru Europa. Nu vreau să intru în detalii. Parlamentul s-a exprimat cu puțin timp în urmă într-un raport care a fost adoptat în, uh, cu majoritate mare în legătură cu o taxă pe tranzacțiile financiare, însă nu mi se pare oportună ideea uh, introducerii unei posibilități de eventu- introducere eventuală a resurselor proprii în bugetul european. Cred că Parlamentul European trebuie să afirme acest lucru. Europa are, are nevoie de resursele proprii. Și după aceea decurg toate celelalte relațiile între cheltuieli și venituri și așa mai departe. Bătălia pentru Parlament, pentru a ține cont de dimensiunea europeană și de a ieși din uh, despaterea bugetară poziția Parlamentului foarte puternică este să susțină resursele proprii și acest lucru trebuie să fie menționat mult mai clar. Yeah, two minutes, very short. Două minute este un timp foarte scurt. Cel mai bun lucru pe care l-am citit este efectul de pârghie al bugetului european. și ceea ce s-a scris despre parteneriatele public-private. Știți că acestea nu funcționează. Sistemul de achiziții publice nu funcționează. Ideea uh, este, în raport este să aprofundăm acest sistem ca uh, banii europeni să uh, ducă la investiții private sau din statele membre. Însă, a doua idee trebuie să apară acolo. Eu văd lucrurile puțin diferit de domnul Gariga. Și avem nevoie de coordonare între comisari. Pentru că dacă ne uităm la buget, vedem că există foarte multe fonduri neutilizate în diverse domenii care se suprapun cu altele. De exemplu, cel de-al patrulea, șaptelea program, cadru, face parte din politica regională, uh, inițiative pentru știință și dezvoltare și acoperă și în partea agricultura. Și se vede foarte ușor că nu se utilizează toate fondurile. Și coordonarea între dezvoltarea rurală în agricultură și fondurile structurale și este dezastruoasă luăm un milion dintr-o parte și îl punem în altă parte. Trebuie să existe coordonare între comisarii care sunt responsabili pentru aceste aspecte. Asta va aduce valoare adăugată. Nu ne ajută uh, dacă Claus vine și spune că nu are bani, însă nu se coordonează deloc cu Han. Uh, dacă vom avea o coordonare între comisare, acest lucru va reprezenta o valoare adăugată. Mulțumesc. Cred că aveți dreptate, dar pe de altă parte cred că comisarii deja se gândesc la aceste lucruri, pentru că uh, unii care sunt responsabili de părți mari din bugetul european au uh, trimis o scrisoare și anume că atunci când uh, se ocupă de gestionare în comun a programelor, se vor uh, consulta din timp. Acum domnul Sikierski. Przy formowaniu perspektywy finansowej zawsze jest problem, na ile ma być to kontynuacja, a na ile zmiany. Este întotdeauna greu să definești o perspectivă financiară. Nu știm uh, cât ar trebui să continuăm din ce am făcut până acum și cât ar trebui să modificăm. Trebuie să găsim un echilibru. Nu putem uh, merge cu schimbarea prea departe și prea rapid. Mi se pare că raportul este foarte bine echilibrat și corect din punct de vedere politic, ba chiar aș spune excelent. Însă, mă întreb dacă în această etapă ar trebui să ne restrângem cumva așteptările financiare. Asta face Comisia. Noi, uh, deputații, am fi dorit un orizont mai larg decât cel propus de comisie și aș sugera să încercăm să-l obținem. Creșterea, dezvoltarea și competitivitatea sunt cheie. Creșterea ne va ajuta să depășim criza mai curând. Așa că trebuie să consolidăm finanțarea anumitor acțiuni și trebuie să impunem cerințe partenerilor externi. Vom pierde din competitivitate pentru că alții nu trebuie să suporte povara pe care noi o impunem producătorilor noștri. De aceea, competitivitatea noastră e limitată. În decursul ultimilor 20 de ani am tot plătit pentru a controla producția agricolă avem creștere zero a producției agricole în Europa. Vorbim uh, despre ecologizarea politicilor, despre socializarea politicilor. Însă trebuie să controlăm, să reducem producția industrială și agricolă dacă vrem să ajutăm mediul înconjurător. Și apoi să vorbim și despre plăți egale uh, Are acum cuvântul ultimul, Cornelis de Jong, și apoi dau cuvântul din nou lui Salvador. Ik vroeg om uh, posterioriteit, eh, als je voorstander bent van posterioriteit. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În eh, Noua Zeelandă, de exemplu, a mm, existat o situație, o posterioritate ei au avut ulterior viziunea ceea ce trebuie să dezvolte. Deci să nu cădem și noi în posterioritate. Acum trebuie să facem niște alegeri, niște alegeri precise în legătură cu alocarea fondurilor. Am dat un exemplu uh, pentru uh, Olanda în care se finanțează proiecte mici, dar finanțarea acestor proiecte mici permite să câștigăm o valoare adăugată pentru întreaga Europa. Constatăm că pentru durabilitate, inovare și uh, ocupare se concentrează tot mai multe fonduri. Dar uh, putem uh, face și în politica agricolă comună reforme care să ducă la economii. Cred că noi, ca și comisie, ar trebui să îndrăznim să facem niște alegeri mai precise în legătură cu concentrarea fondurilor pe coeziune, durabilitate și așa mai departe. Acolo putem interveni și putem obține rezultate constructive. Într-o altă comisie se uh, vorbește despre turism și au apărut uh, niște propuneri foarte bune, dar propuneri care vor uh, duce din nou la programe mici care poate nu se vor putea realiza peste tot în Uniunea Europeană și nu vor garanta neapărat uh, valoarea adăugată de care vorbeam. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe lucruri mai concrete dacă vrem să fim eficienți. Într-o perioadă de criză, ca cea în care suntem, cred că trebuie să facem economii. E părerea mea personală. Președinta. Da, așa este. Mulțumesc, Salvador. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dumneavoastră știți că eu când fac un rezumat nu iau intervențiile și să le răspundă una câte una. De data aceasta însă am să încerc să răspund de tuturor uh, pe cât posibil. Și în plus uh, voi avea ocazia să mai revin uh, cu reacții pe parcursul acestei zile. Deocamdată haideți să vedem în ce stadiu ne aflăm. Suntem la începutul unei perspective financiare care va fi diferită de cele de până acum. Acum noi suntem cei care acționăm. Nu mai suntem uh, pur și simplu un organ pasiv. Deci avem sarcini suplimentare. Iată de ce am încercat să vin cu o propunere cât mai echilibrată dar uh, știu că întotdeauna se va trage în pianist. Ei bine, în cazul meu, vă rog să mă trageți, pentru că eu nu fac decât să interpretez muzica pe care dumneavoastră ați scris-o pe parcursul lunilor trecute. Deci uh, eu mi-asum această sarcină și uh, voi accepta orice critică. Mi s-a spus mai întâi că sunt prea conservator. Asta venind de la un conservator. Mie mi se pare că oricum orice perspectivă financiară are un caracter conservator imanent. Dacă ne uităm la modul în care au evaluat uh, perspectivele financiare trecute, vedem că lucrurile nu au fost chiar atât de rele. Ne-am atins mare parte din obiective. Sigur, au rămas deficiențe, dar cred că mm, trebuie să continuăm acest drum. Mi s-a spus uh, că uneori sunt uh, riscant. Nu știu dacă sunt chiar așa de riscant în atitudinea mea. Într-adevăr, perspectiva noastră va presupune asumarea anumitor riscuri, riscuri pozitive, cred eu. Însă avem și noi prioritățile noastre. Avem uh, o sumă a priorităților naționale transmise de parlamentele naționale și priorități ale Uniunii Europene. Deci ne regăsim într-o poziție mai delicată decât colegii din Bundestag sau din Parlamentul Spaniol. Noi trebuie să apărăm și parlamentele, și interesele naționale, și interesele comunitare. De aceea, problema e cu atât mai complexă. Trebuie să menținem o oarecare austeritate, pentru că ne confruntăm cu o criză. Domnule Haglund, nu știu ce să vă răspund. Trebuie să arătăm că nu putem cheltui mai puțin și că în același timp ar fi de dorit să putem cheltui mai mult. Trebuie să încercăm să obținem un echilibru financiar pentru următoarele perspective financiare. Să facem economii prin priorități negative, nu știu dacă această idee ar fi uh, foarte bună. Sincer, eu uh, nu am identificat nicio prioritate negativă până acum. Știu că unii cred că programele de evaluare pe termen lung arată că putem îmbunătăți unele lucruri, însă în aceste evaluări eu nu am găsit nicio prioritate negativă. Pentru mine singura prioritate negativă pe care am putea o adopta la Comisia Sure este cea referitoare la eficacitatea cheltuielilor, la eficiența lor. Doamna Trubel, Trebuie să ne respectăm angajamentele internaționale. Avem acolo niște angajamente energetice, iar în ce privește politica agricolă comună, sigur că ea va fi mai ecologică. Noi acceptăm reforma prezentată de domnul comisar Cioloș. Dar cred că trebuie să-i dăm o dimensiune puțin mai verde. Suntem de acord în această privință. Domnule Șimanski, trebuie să fim mai prudenți, să vedem cine plătește pentru uh, o politică anume. Nu putem uh, să introducem politici noi în detrimentul cetățenilor celor mai defavorizați din Uniune. Iată de ce prefer să mențin structura actuală. O structură care să includă politica de coeziune indiferent de legătura cu strategia 2020. Politica de coeziune rămâne foarte importantă. Nu știu uh, ce să vă răspund la întrebarea dacă va exista un preț politic de plătit pentru resursele proprii. Cu siguranță va exista unul, dar uh, aș vrea ca această reformă să nu comporte și un preț de plătit uh, din partea contribuabilului. Nu vreau ca banii să provină din buzunarul lui. Același lucru îl transmit și domnului Portas. În strategia 2020 eu văd o componentă foarte socială. Obiectivul suprem al acestei strategii este crearea de locuri de muncă. Ele se vor crea consolidând orice tip de creștere în Uniunea Europeană. Și eu nu cred că Uniunea Europeană va putea crea o bună decât cea a creării de locuri de muncă. Dar sunt deschis la orice sugestie aveți dacă veniți cu amendamente. Ce e sigur este că politica de coesiune rămâne foarte importantă. Țările care beneficiază de pe urma ei, uh, oricare ar fi situația din ultimii ani în care s-au găsit, au făcut eforturi, au uh, acceptat faptul că se transferă fonduri de la țările mai bogate la cele mai puțin bogate. Domnule Böge, eu uh, propun aici să oglindim dezbaterea noastră și nu știu dacă vom putea găsi cel mai mic numitor comun. Ar fi mult mai puțin ambițios decât să venim cu o poziție nouă, inovatoare. În orice caz, sper să obțin 500 de voturi de susținere. Știm că depindem de 27 de miniștri uh, a economiei și finanțelor și uh, pentru ei contează doar finanțele naționale. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și atunci când vom prezenta bugetul, el trebuie să asigure o continuitate și uh, trebuie să fie în același timp realist. Trebuie să ne asumăm o anumită doză de risc politic, de aceea o să vă cer să susțineți raportul meu. Și să nu uităm ce a spus Comisia de Bugete. Ca să finanțăm noi inițiative, ne trebuie resurse noi. Asta zic și eu în raport. Am analizat uh, prioritățile și provocările și uh, am arătat că ne trebuie finanțare suplimentară. Cum o vom găsi? E bine, aceasta este o încercare ce ne așteaptă la nivel politic. Eu vă aștept să veniți cu propuneri concrete, cu amendamente, dar cred că mandatul, misiunea comisiei noastre este să arătăm că dacă vrem să finanțăm Uniunea Europeană, trebuie să facem reforme. Cu asta trebuie să fim cu toții de acord și desigur sunt uh, gata să mă gândesc la structură. Putem oricând îmbunătăți structura. Însă, trebuie spus că obiectivul este ca strategia 2020 să capete cât mai multă vizibilitate. A fost adoptată de Consiliu în unanimitate, a fost adoptată, acceptată um, de Comisie și uh, susținută de Parlament. Deci acest lucru e esențial și e bun pentru uh, Uniunea Europeană. Trebuie să creăm mai multe locuri de muncă. Deci, să contribuim la vizibilitatea ei și să ne asigurăm că toate noile politici vor uh, fi concordante cu această structură. Avem o declarație politică ca punct de plecare și putem construi pe baza ei. Cu siguranță vom reuși să îmbunătățim anumite lucruri pe parcurs, dar ceea ce aș vrea mai întâi de toate este să semnalăm absența resurselor și să arătăm că strategia 2020 ar avea o valoare adăugată și ne-ar arăta ceea ce e fezabil sau nu. Acum, o, o întrebare pe care au pus-o mai mulți. Am uh, fost eficienți în cheltuielile pe care le-am făcut până acum? Trebuie mai multă simplificare? Da. Am uh, vorbit cu Comisia pentru a simplifica deciziile noastre administrative. Suntem deja luna martie. Uh, deocamdată nu am primit nimic din partea lor. Uh, sperăm să putem primi ca să includem la amendamente. Ne dorim o simplificare. Din păcate, Comisia n-a venit cu nimic să ne susțină. Salvador, um, ich glaube... Mulțumesc. Salvador, cred că nu trebuie să-ți faci griji, pentru că uh, numai în Statele Unite sunt împușcați pianiștii. La noi, în Europa, se întâmplă ca în uh, cântecul din Germania. dați omului de la pian încă o bere, încă o bere. Înțeleg că colegii spun câteodată, bine, dar raportul ăsta e un pic prea conservator, uh, bine, e cel mai uh, mic numitor comun. Uh, cel mai mare divizor comun l-am găsit foarte repede. Nu trebuie să mai uh, dezbatem acest lucru. Dar și eu cred că acest raport este unul bun și este o bază de lucru perfectă um, și cred că toți colegii îl apreciază, chiar dacă unii au avut poziții oarecum critice. Trecem acum la partea a doua a dezbaterii, pe care am împărțit-o în 1. Cunoaștere pentru creștere și ocupare. Aici intră cercetare și inovare, um, piața internă, politici sociale, uh, învățare pe tot parcursul vieții, și partea a doua, pentru ca să, de dragul uh, completitudinii, în partea a doua intră dezvoltarea durabilă, agricultură, pescuit, mediu, schimbări climatice, energie, transport. Toate aceste politici, deci toate politicile mai mici și partea a treia, coeziune pentru creștere și ocupare, coeziune economică, socială și teritorială. Partea a patra cuprinde cetățenia și Europa globală, cultură, tineret, comunicare, libertate, securitate și justiție, toate aceste politici și, de asemenea, acțiune externă, politicile de dezvoltare și politicile de vecinătate. Nu vom face o rândă a vorbitorilor care au cuvântul numere grupurilor politice întâi, ci fiecare care dorește să vorbească despre un anumit punct să uh, își anunțe dorința și să-mi spună pentru care parte, în care parte a discuției vrea să intervină. Constanțe Creel, partea a treia. Bine. Ian Gerbranti, partea a doua. Dan Jorgensen, tot așa, partea a doua. Pata treia, Georgios Savrakakis, Pata treia, coeziune, partea patra. Bun, văd că avem suficienți vorbitori. Foarte bine. Domnul Godmanis, la partea a treia. Coeziune. Foarte bine. Bun. Bun, deci am adunat toți vorbitorii? Avem pe toată lumea? Partea a treia. Bun. Încă cineva pentru partea a doua. Cred că la PPE se poartă încă negocieri. Poate și José Manuel Fernandez va lua cuvântul. Da sau nu? Nu, nu-mi dau seama exact. Pentru că vrem să facem o listă, să facem o listă astfel încât să ne dăm seama cât timp alocăm fiecare părți. Coeziune. Bun. Frank, tu ce dorești? Partea a doua. Dezvoltare durabilă. Bun. Bun. Cred că acum avem pe toată lumea. Trebuie să ne uităm rapid la lista vorbitorilor. Bun. Pornim atunci cu prima parte. Salvador, vrei să faci o introducere? Avem o singură vorbitoare care dorește să ia cuvântul în această parte. Dar tu ești cel care a trebuit să faci introducerea. Deci, cunoaștere pentru creștere și ocupare. Gracias, eh, presidenta. Yendo a una presentación más detallada, pero muy breve. Mulțumesc, domnule președinte. Voi trece la o parte mai detaliată a raportului. Suntem la pagina 9 din text și începem cu alineatul 29, prioritățile politice. Prioritățile politice din acest raport merg pe două direcții clare. Mai întâi, un buget european care să sprijine obiectivele strategiei 2020 și, în al doilea rând, un buget care să susțină guvernanța economică. Două lucruri uh, controversate, generatoare de conflict, aș putea spune, și uh, care aduc și diferențe de calitate față de perspectivele financiare actuale pentru acestea nu aveam strategia 2020 și nici nu uh, traversasem o criză economică atât de gravă ca cea care în câteva luni ne-a făcut să vorbim imediat despre guvernanță economică și măsuri de coordonare economică. Acum uh, ceva timp, uh, din punct de vedere politic, ar fi părut de negândit să vorbim despre așa ceva, deși politicienii europeni luptau de mult timp pentru aceste lucruri. Unul dintre primele domenii despre care vom vorbi acum este cunoașterea pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Asta începând cu punctul 37 din text. Propunem o structură care să se alinieze pe structura strategiei Europa 2020, care a fost, uh, cum spuneam, concepută și adoptată de cele trei instituții ale Uniunii Europene. Această strategie Europa 2020 se bazează pe niște inițiative emblematice care nu au fost cuantificate din punct de vedere bugetar. Iar aceasta e o problemă cu care ne vom confrunta în lunile următoare. Vorbim despre o structură, deși foarte adesea nu știm care sunt obiectivele de finanțare prevăzute de comisie. Deci va fi puțin cam dificil pentru noi. Însă noi considerăm că aceste inițiative emblematice reprezintă niște obiective de politică fundamentale și le vom analiza rubrică cu subrubrică. Cercetare și dezvoltare. Am zis că vrem să alocăm 3% pentru cercetare și dezvoltare din rândul acestor inițiative emblematice. E important acest lucru. Știm că financiar va fi un efort, pentru că anumite state membre din uh, Uniune încă nu au ajuns nici măcar la 2% din PIB pentru cercetare și dezvoltare. Așa că o trecere de la 2% la 3% va însemna să avem o concentrare foarte mare a resurselor financiare și politice. Dar uh, E prima dată când cerem mai multe finanțare în acest sens uh, și cred că trebuie să insistăm pe cercetare și dezvoltare. Să cerem o majorare a fondurilor în al optulea program cadru. Mie mi se pare că cu toate lacunele și deficiențele am reușit să înregistrăm uh, un succes și uh, dacă vrem să ajungem la 3%, e clar că va trebui să sporim alocarea din alutul la program cadru. Va trebui să ne orientăm mai mult înspre rezultate, să simplificăm uh, procesul de finanțare pentru inovare și cred că vom reuși avem nevoie de sprijin politic să facem o declarație că vom spori bugetul. Același lucru este valabil și uh, pentru comercializarea rezultatelor obținute din, uh, din uh, cercetare și dezvoltare. Până acum am dat dovadă de slăbiciune. Am uh, făcut multe la cercetare, multe la dezvoltare, însă la inovare nu suntem suficient de competitivi față de celelalte regiuni economice ale lumii. Cred că Uniunea Europeană trebuie să-și întețească eforturile. Cerem ca Institutul European de Tehnologie să primească mai multă atenție Spațiul european de cercetare trebuie extins și um, cunoașterea pentru creștere economică și ocupare trebuie să includă neapărat industria și IMM-urile. Acest lucru s-a și zis mai devreme. Cred că IMM-urile trebuie să fie în centrul strategiei Europa 2020. Să fac obiectul inițiativelor emblematice, care, ziceam, nu sunt cuantificate, dar uh, să insistăm pe ele. Trebuie să extindem programul pentru competitivitate și inovare și să includem posibilități de finanțare a IMM-urilor în strategia 2020. Agenda digitală este, este și ea foarte importantă, dar presupune investiții importante, dacă vrem ca ea să se înfăptuiască. Trebuie să existe o extindere a rețelelor cu uh, bandă largă, cu debit ridicat. Acesta este un uh, obiectiv economic. un obiectiv necesar dacă vrem să oferim acoperire cât uh, mai multor cetățeni, inclusiv din zonele defavorizate. Deci, în această subcategorie trebuie să mai includem și problema spațiului și a cercului unic european. Avem sisteme de radionavigație precum Galileo. Toate acestea ne vor permite să facem economii la o scară importantă. Dar pentru acest lucru e nevoie de investiții. Trebuie să finanțăm programele spațiale de radionavigație. Am uh, reușit să o facem uh, până acum cu un sistem care nu e destul de flexibil ca să fie continuat în viitor. Va trebui să găsim, deci, resurse bugetare mai adecvate. De aceea i-am consacrat uh, o parte destul de importantă din raport. Și, în fine, nu cred că putem uh, genera cunoaștere pentru creștere și ocupare dacă nu avem uh, o mână de lucru suficient de bine educată și pregătită. Alinetele 45 și 46 vorbesc despre acest lucru. Acest lucru ar trebui să facă parte din uh, reperele pentru strategia 2020. Deci trebuie să alocăm sume importante pentru ele. Fondul Social European a fost uh, strâns legat de uh, pregătirea forței de muncă. Este la alineatul 46. Dar oricum, lista pe care am întocmit-o eu nu este exhaustivă și uh, mă aștept ca dumneavoastră, stimați colegi, să veniți cu amendamente. Însă ca să nu mă rugesc prea mult, am preferat să mă concentrez doar pe câteva lucruri. Zu den Rednern für den... Er- Mulțumim. Înainte să dau cuvântul vorbitorilor, pentru prima parte, cunoaștere pentru creștere și ocupare, vreau să uh, întreb două, trei grupuri politice care nu s-au anunțat deloc la cuvânt. Richard, nu vrei să iei cuvântul la niciun punct? Nu. Ce se întâmplă cu... cu verzii? Nu doresc să se exprime? Nu doresc să intervină cu privire la niciun punct? Isabel? Isabel, nimă, nimă de Kopfhörer. Nimă bitte de cop. Isabel, pune să rog căștile. Mulțumesc. Întrebarea mea este... Nu am niciun vorbitor la niciun punct din partea voastră, nici la la niciun punct din partea verzilor. Verzii nu doresc să se exprime cu privire la niciun punct, pentru că au spus deja tot ce avea de spus în dezbaterea generală, eu n-am nicio problemă, nu, nu, nu trebuie neapărat să interveniți, nu vreau să știu. Miguel, cum, sta, cum să treaba cu voi? La punctul ăsta vrei să intervii, bine. Bine, atunci trecem uh, prin lista vorbitorilor. Well, thank you. Colega noastră are cuvântul, trei minute. Salvador, for what I actually... Mulțumesc. Mulțumesc, Salvador, pentru această listă care eu cred că este destul de exhaustivă. Atunci când am elaborat acest raport, când, am, când vom intra în sfârșit în faza de negociere, va trebui să aflăm care sunt domeniile de, care au adevărată valoare adăugată europeană pe care trebuie să le apărăm. Și cred că cercetarea, programele de inovare, acestea sunt domenii în care Parlamentul va trebui să exprime o poziție puternică, pentru că va fi greu să găsim state membre care să lupte pentru aceste domenii. Salvador, am menționat faptul că IMM-urile trebuie să fie în centrul eforturilor europene. Sunt de acord cu acest lucru, dar cred că și excelența trebuie să fie un principiu cheie. Excelența în cercetare, în inovare. Mă refer doar la două domenii. Consiliul European pentru Cercetare, care încă e destul de restrâns, dar cred că cercetarea independentă este foarte importantă pentru a și trebuie consolidată. Avem primul laureat al premiului Nobel din acest program și cred că e foarte important să promovăm și în continuare uh, excelența la nivelul european. De asemenea, domeniul IT, o idee a domnului Barroso. E un domeniu în care procedurile ar trebui să fie simplificate pentru că prin scăderea birocrației aceiași bani vor da rezultate mai, mai bune. În orice caz, cercetarea și inovarea cred că trebuie să primească fonduri suplimentare. Cred că și pentru programul ITER ar trebui uh, alocate fonduri suplimentare. Deci trebuie să punem o, accent, un accent mai important asupra inovării. Sigur că s-ar putea să avem nevoie de fonduri suplimentare, dar deocamdată am văzut o creștere de 70% în timpul acestei perioade de programare. Deci creșterea este semnificativă și am putea să acceptăm eventual o consolidare, însă în orice caz acesta este un domeniu în care trebuie să fim fermi și în politica spațială, Galileo și alte programe, vedem nevoia unei finanțări la nivel european și trebuie să ne asigurăm să nu trebuiască să căutăm în continuare fondurile la alte programe, ci să avem suficiente fonduri alocate pentru aceste programe, care sunt într-adevăr programe cu adevărat europene. Mulțumesc! Rame Böge. Mulțumesc! Cred că raportorul a, a uh, redactat un text foarte bun și la acest capitol. Sunt de acord cu Jensen. Într-adevăr, uh, ne-am speriat dacă nu cumva va apărea o concurență foarte puternică cu Consiliul de Cercetare și cu celălalt organism menționat, dar cred că lucrurile funcționează destul de bine. Cred că ar trebui să subliniem mai mult faptul că instituțiile europene trebuie să fie împreună cu statele membre să se pună de acord cu privire la acest 3%, și anume un calendar, până când trebuie să se ajungă la 3%, unde anume trebuie să se folosească mai multe stimulente în uh, favoarea întreprinderilor, uh, modele de combinare între cercetare și uh, lumea de afaceri, de asemenea, sunt importante și aici facem legătura și cu coordonarea economică și cu guvernanța economică, ar trebui să utilizăm ocazia, să utilizăm uh, uh, ocazia de a sublinia faptul că prioritățile europene trebuie să fie incluse în bugetele naționale. Cercetarea, din păcate, însă nu se face suficient în domeniul ecologic și de aceea, ceea ce a spus Salvador și doamna Carvalho am, și cu mine, am uh, pregătit un text cu privire la simplificarea procedurilor în acest domeniu și acest lucru este prioritar înainte să discutăm despre mai mulți bani. Deci, primul rând, în primul rând, trebuie să ne facem bine temele înainte să cerem mai mulți bani. Și cred că programele de învățare pe tot parcursul vieții trebuie să fie, să primească fonduri suplimentare, chiar dacă Consiliul nu dorește acest lucru, tocmai pentru europenizarea lumii uh, învățământului și lumii muncii cred că nu trebuie să se ajungă la o fragmentare uh, în ceea ce privește IMM-urile. Acestea trebuie să fie bine incluse în uh, programul nostru de cercetare, pentru că de la IMM-uri vin foarte multe idei bune. Și întrebarea proiectelor mari, care costă foarte mulți bani și unde, într-un uh, proces anual de uh, revizuire, uh, trebuie întotdeauna să ne chinuim să obținem uh, finanțare suplimentară. Cred că trebuie să găsim o modalitate durabilă de finanțare a acestora, pentru că ele merg uh, chiar mai încolo de anul 2020. Deci ori ne hotărâm odată cum le finanțăm, ori dacă nu le terminăm. Și cred că Salvador, așa cum am spus, merge pe drumul cel bun. Mulțumesc! Mulțumesc, Gioran! Um, Mulțumesc! Calvin Trebuie să vorbească în numele grupului nostru, dar este reținut în altă parte. În primul rând, cred că toată lumea este de acord. Cercetarea și dezvoltarea, inovarea, reprezintă o, pro- proprie, o prioritate crucială. Mi-aduc aminte de consultarea publică a Comisiei de acum câțiva ani în legătură cu următorul cadru financiar și a fost foarte clar atunci care era prioritatea numărul 1. Parlamentele naționale părțile implicate, toți erau de acord și trebuie să ascultăm acest, această opinie. Însă trebuie să găsim rolul potrivit pentru Uniunea Europeană. Trebuie să punem accentul și pe marile provocări globale și știm că statele membre nu pot face față singure acestor provocări globale în momentul actual. De asemenea, este foarte important să găsim instrumentele oportune, pentru că excelența este un lucru, însă nu putem construi capacitatea de cercetare a Europei în viitor doar pe Oxford și Cambridge și Leuven și Paris. Trebuie să o construim prin capacități educaționale în Europa din, de Est, în statele mai sărace. Pentru acest lucru trebuie să găsim modalități de a utiliza politica de coeziune pentru inovare, și pentru o educație avansată. Este important să susținem acest lucru. Și să nu uităm, domnul Barroso sublinea foarte mult acest lucru acum câțiva ani. Sute de mii de cercetători europeni merg în Statele Unite pentru că acolo găsesc uh, oportunități mai bune, nu doar de cercetare, ci și pentru a uh, investi și pentru a câștiga din cercetarea lor ar trebui să investim în uh, reîntoarcerea acestor cercetători în Europa. Salvator spune că are o uh, listă exhaustivă, însă cred că a uitat de un lucru. A uitat de programele orientate social, programe de microfinanțare. Ce se întâmplă cu acestea în viitor? Este extrem de important să îndeplinim partea de integrare și incluziune a politicii UE 2020. În final, uh, mai mulți vorbitori s-au referit la proiectele mari. Încă continuă discuțiile, însă noi cred, cred că trebuie să găsim o metodă pentru programe cum ar fi ITER și Galileo, pentru ca acestea să nu ia fonduri din alte părți. Trebuie să găsim o metodă de prealocare pentru programe poate prin introducerea unei rubrici separate pentru programele structurale mari pe termen lung. Încă nu am încheiat discuțiile, însă am dori să prezentăm o asemenea idee, pentru că este nevoie de un fel de prealocare. Domnul Portaș. Mulțumesc. Acestea sunt cele domenii în care cred că este posibil un consens substanțial. Și sunt de acord cu cei doi antevorbitori ai mei. Comentariile noastre mele sunt următoarele. Ce se întâmplă cu calitatea? Trebuie să punem accentul pe probleme de calitate. Cred că trendul general al raportului se bazează pe ideea că cercetarea și dezvoltarea trebuie să fie competitive și sunt necesare pentru excelență. Dar și acest lucru are implicările sale. Cercetarea și dezvoltarea uh, se referă în primul rând la știința aplicată la utilizările practice. Și, bineînțeles, avem nevoie de știința aplicată, trebuie să examinăm implicațiile practice, însă nu cred că trebuie să reducem cercetarea fundamentală, cercetarea de bază, în numele competitivității. Vorbesc aici despre cercetare fundamentală care nu aduce un beneficiu imediat. Așadar, eu aș sugera să fim mai precauți, să ne gândim la cum pot fi utilizate mai bine mecanismele de finanțare. Pentru că există cercetare care poate să fie finanțată de piață, însă există și alte tipuri de cercetare care pot fi Uh, finanțate doar din bugetul public. Al treilea comentariu este că avem o problemă cu subfinanțarea ascunsă în, peste tot în finanțarea europeană. Asta, această subfinanțare este în condițiile de lucru pentru tinerii cercetători. Am vorbit despre creșterea burselor în domeniul cercetării și dezvoltării, însă uh, să nu uităm de această subfinanțare ascunsă care trebuie să fie remediată. Trebuie să avem cercetători cu uh, locuri de muncă stabile, lucru extrem de esențial pentru munca lor. În, la patrulea rând, sunt de acord cu Ioran când spune că cercetarea nu se face doar la Oxford sau la Pfizer. Există foarte multe state în Uniunea, Uniunea Europeană al căror sector de cercetare depinde aproape exclusiv de Europa și alte uh, state unde sectoarele sunt independente și pot să se autosusțină. Acest lucru este important pentru că are consecințe și, în final, eu am dubii în legătură cu Galileo, cred că trebuie să încercăm să găsim o cooperare internațională în aceste proiecte majore, pentru că astfel vom avea și economii. Isabel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă subscriu și eu la ceea ce au spus domnul Farm și domnul Portaș. Uh, din punctul nostru de vedere și având în vedere ceea ce se întâmplă în Japonia, nu cred că putem să vorbim în general de energie regenerabilă. Această prioritate trebuie să devină uh, cea de pe locul întâi. Nu. Chiar și domnul Oettinger a spus că este timpul să revizuim problema energiei nucleare, să uh, revizuim programul ITER mă gândesc la eficiența energetică a energiilor regenerabile, care trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre de cercetare. Cu privire la Galileo, acesta mi se pare un proiect important, însă trebuie să uh, îl limităm pentru a nu acapara întregul buget. Trebuie să câteodată, uh, la scară europeană, avem doar proiecte majore și nu avem suficiente proiecte mici. și mă alătur uh, la ceea ce a spus domnul Portas în legătură cu condițiile de lucru ale cercetătorilor și ale condițiilor oferite cercetătorilor, cercetătorilor dacă vrem ca aceștia să nu părăsească Europa și să nu fie uh, preluați de Oxford sau de Pfizer. la acest capitol, de asemenea, trebuie să uh, învățăm din ceea ce se întâmplă în Japonia și să nu avem o abordare ca până acum. Mulțumesc. Acum ia cuvântul ultima persoană din această rundă, Maria Carvalho. Thank you very much, uh, uh, uh Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii mei, subliniez, subliniez și eu cer, importanța cercetării și dezvoltării în Europa. Peste tot în Europa, Al optulea program cadru este un program extrem de important pentru susținerea cercetării europene. Acest program trebuie să fie legat de excelență, însă am putea avea un program cadru care să construiască o cale spre excelență prin acțiuni care să susțină inovarea prin Euro- în întreaga Europa. Un fel de scară spre excelență. Mai mult ar trebui să includem cunoașterea în fondurile structurale și în Fondul Social European, precum și în infrastructură, în fondurile FEDER. Putem avea programe de cercetare, burse, formare pentru ingineri, oameni de știință, cu utilizarea fondurilor structurale. Nu are rost să creștem bugetul dacă nu avem niște reguli foarte simple simplificarea este cel mai important lucru de care avem nevoie. Avem nevoie de finanțare, însă și de reguli simple și eficiente în cercetare și în infrastructură pentru a putea fi uh, eficienți și transparenți cu fondurile alocate. Vă mulțumesc! Danke sehr. Ähm, Salvador, möchtest du jetzt die... Mulțumesc. Salvador, dorești să închei această parte sau vrei să trecem direct la partea următoare? No, por terminar este punto, señora presidenta. Doamnă președinte, înainte să trecem la partea următoare, vreau să le reamintesc colegilor că în ceea ce privește energia, vom discuta despre dezvoltarea durabilă vom discuta acest punct la dezvoltarea durabilă. Și sunt de acord cu îngrijorările exprimate de colegi care au spus că e nevoie să ne concentrăm asupra IMM-urilor și asupra cercetării, că acestea trebuie să se afle în centrul strategiilor de cunoaștere pentru ocupare. Sunt întru totul de acord cu aceste comentarii. Sunt convins că programul cadru 7 a fost uh, Eh, unul dintre eh, domeniile în care banii au fost cel mai, cel mai bine cheltuiți, banii comunitari. Și eh, valoarea adăugată obținută aici este una foarte bună. Valoarea adăugată este un instrument analitic foarte bun în analiza um, tuturor politicilor. Eu am încercat să văd care a fost aceasta în Spania pentru cel de-a șaptelea program cadru și am fost foarte încântat de rezultate. nu înseamnă că uh, cercetarea la nivel european este conținută în întregime în programul cadru, însă prin noile instrumente, prin instrumentele tehnice, prin uh, institutul tehnologic pe care l-am creat, politica noastră de cercetare va da și rezultate. Și astfel, Uniunea Europeană va deveni mai competitivă trebuie să ne gândim și poate să trecem în raport și ceea ce ne diferențiază pe noi față de Statele Unite ale Americii. Cercetătorii noștri nu sunt neapărat mai buni sau mai răi în cercetarea de bază, dar eu cred că cercetarea în Europa este foarte bună, este de calitate. Însă, ceea ce e important e ca rezultatele cercetării să ajungă până la urmă pe piață deci, Miguel Porta și alți colegi au vorbit despre acest lucru. Trebuie să ne gândim, de asemenea, mai ales la cercetătorii tineri. Aceștia trebuie să fie ținuți în Uniunea Europeană, pentru că fără acești cercetători tineri, care nu lucrează neapărat la Siemens sau la Oxford, ci oriunde, în orice universitate din cele 27 de state membre, acești cercetători tineri, lor trebuie să ne adresăm prin politica noastră, să le acordăm uh, să le dăm posibilitatea de a se regăsi în politica noastră de cercetare. Doamna Carvalho, de asemenea, a pus accentul asupra excelenței și asupra unui drum către excelență. Deci n-ar trebui să, concentra, să ne concentrăm asupra cercetării care are loc în anumite domenii care deja sunt competitive în ziua de azi, ci asupra excelenței la care ar trebui să ajungem în Uniunea Europeană și în regiunile care sunt dependente de fonduri structurale, de exemplu. Fondurile structurale ar trebui de asemenea să susțină și cercetarea, inovarea și dezvoltarea. E foarte important acest lucru. Și în încheiere, avem nevoie de un calendar, de o foaie de parcurs foarte clară din partea Comisiei Europene cu privire la acest obiectiv de 3%. 3% din PIB pentru cercetare înseamnă o creștere semnificativă a investițiilor în acest domeniu, nu doar la nivel național, ci și la nivel comunitar. Deci nu putem să numim doar niște indicatori și să spunem când ajungem la 3%. Bun, acum avem, suntem la 2%, și diferența de la 2 la 3% cere o modificare substanțială de, de gândire, de formarea politicilor. E nevoie de decizii politice serioase. Putem să începem noi în Parlament și să spunem, noi suntem de acord cu acest obiectiv de 3%. Însă, dacă suntem de acord cu acest obiectiv, acesta trebuie să-și găsească concretizarea în bugetul european și e nevoie de politici care să promoveze acest uh, obiectiv. Deci, trebuie să vedem ce se ascunde în spatele acestei creșteri. Și cred că suntem, avem un consens destul de uh, larg în acest sens între colegi. Salvador, acum trageți un pic răsuflarea și apoi te rog imediat fă introducerea în cea de-a doua parte a discuției noastre. Dezvoltare durabilă, agricultură, pescuit, mediu, schimbări climatice, energie și transport. Avem o listă de vorbitori care cuprinde pe Jan Gerbrandi, Dan Jorgensen, Ceslav Sikierski, Frank Engel Brita Reimers, Isabel Durand, Bun, asta e tot. Salvador, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, domeniu este puțin mai vast, pentru că el cuprinde multe politici și aici există și conflicte de interese. Dezvoltarea durabilă se găsește pe pagina 11, în textul în spaniolă, în celelalte texte probabil pe pagina 12, de la punctele 47 până la punctele 53, 51. Sigur că pentru realizarea strategiei Europa 2020 trebuie să se urmărească niște obiective dar există și obiective care nu au neapărat legătură directă cu această uh, strategie. De exemplu, politica agricolă comună este ancorată în tratatul de la Lisabona. Și tratatul de la Lisabona cuprinde doar obiectivele acestei politici. Noi susținem reforma pe care o propune Comisia, mai ales sarcina multifuncțională a PAC. Și anume, livrarea de bunuri publice, furnizarea de bunuri publice mergând mai departe, de, de, mergând dincolo de piața agricolă. E vorba de asigurarea aprovizionării cu alimente, de protejarea spațiului rural, de protejarea peisajelor, a biodiversității și a animalelor. Și o bună politică agricolă comună are un impact și asupra protecției mediului. Ce înseamnă asta? Avem obiective multiple care trebuie să fie uh, incluse în reforma PAC și sperăm că vom primi în curând, în ultimele luni, în, în lunile viitoare, sperăm, propuneri concrete din partea Comisiei Europene. Cred că acesta este un domeniu important și în următoarele perspective financiare nu putem să ne permitem să reducem fondurile alocate pentru PAC. Avem nevoie de o politică agricolă comună care să poată să îndeplinească obiectivele înscrise în propunerile de reformă ale domnului comisar. Și, deci, trebuie să pornim cel puțin de la uh, nivelul cheltuielilor uh, actual până în anul 2013. Sigur că putem să facem o redistribuire, un transfer de fonduri între plățile directe și pilonul al doilea. Credem că fondul structural pentru politica agricolă, fondul pentru dezvoltare rurală, trebuie să fie Eh, pus în concordanță cu celelalte fonduri structurale. În interiorul, dacă rămâne în interiorul politicii agricole comune, pur și simplu pentru că acesta este un instrument complementar pentru politica agricolă comună. Avem, de asemenea, o politică comună în domeniul pescuitului, care funcționează relativ bine, însă e important să atragem atenția asupra faptului că zonele costiere ale Europei au nevoie de o politică uh, de pescuit care să mențină nivelul de trai și de ocupare al populației din zona respectivă, pentru că în aceste zone e, găseu, e greu de găsit alternative uh, de ocupare și de aceea trebuie să păstrăm o politică comună care să includă elemente de durabilitate, durabilitate în gestionarea efectivelor de uh, piscicole, dar în, acest, uh, în același timp trebuie să uh, avem în vedere și locurile de muncă. Schimbările climatice și utilizarea eficientă a resurselor. Acest uh, element este destul de controversat. Există deja în uh, bugetul comunitar anumite elemente referitoare la politica climatică, dar eu cred că obiectivele politicii climatice trebuie să se uh, atingă, mai ales printr-un proces de mainstreaming, de eficientizare. Schimbările climatice trebuie să fie luate în considerare în toate punctele importante ale bugetului european. Vrem să facem uh, trecerea către o Europa care să uh, aibă o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și politica energetică este de asemenea inclusă în strategia Europa 2020. Deci, aici există deja un proiect uh, emblematic și anume o Europa care funcționează mai eficient din punct de vedere al utilizării energiei. Însă nici aici nu am primit niște propuneri concrete din partea Comisiei și sigur că le așteptăm cât mai curând. În orice caz, este important, noi considerăm că condurile, cost, fondurile pentru energie trebuie să fie uh, crescute în următoare perspective financiare, pentru că acest domeniu se leagă foarte strâns de competitivitatea uh, economiei europene și de succesul strategiei Europa 2020 și în timpul semestrului european, când se face coordonarea diverselor politici bugetare, politica energetică trebuie să fie luată în considerare aceasta trebuie să poată fi finanțată și prin Planul Strategic European privind tehnologiile energetice, planul SET. De asemenea, rețelele transeuropene de energie sunt importante. Noi am avut aici o poziție critică față de modul în care au funcționat până acum lucrurile. În pachetul Brody, um, fondurile au fost reduse la mai puțin de jumătate și rețelele transeuropene din domeniul comunicațiilor abia au putut fi finanțate, ca să nu mai vorbim de cele din domeniul energiei. Aici investițiile nu au fost suficiente și acum trebuie să investim în rețele inteligente. Dacă vrem să dezvoltăm o piață internă în domeniul energiei, iar cifrele pe care le-am făcut, pe care le-am văzut, nu sunt uh, suficiente pentru uh, punerea în aplicare a obiectivelor. E vorba de a, un miliard de euro investiții necesare, cifre, a, cifre care nu se regăsește în buget. Așadar, trebuie să subliniem faptul că e foarte importantă o decizie politică în acest sens pentru finanțare. Dacă trebuie făcută prin transfer, printr-o redistribuire de la alte rubrici, uh, pentru uh, rețelele de energie, rețelele de transport, fie. Important este ca acestea să fie finanțate. Vom discuta mai târziu și despre politica de coeziune. Eu cred că deocamdată am rezumat destul de bine punctele esențiale din raport, așadar multe decizii politice ne stau în față. Mulțumesc! Acum dau cuvântul lui Jan Gerbrandi. Dank u, voorzitter. Um, en ik Drie minuten. Um, ja, ik, ik, zal, ik zal tempo maken. Um, Da, am să încerc să mă grăbesc ca să mă încadrez în minutele puține. Vreau să-i mulțumesc raportorului în calitate și de raportor al Comisiei Mediu. Îmi pare bine că dumnealui a preluat foarte multe din argumentele mele în raportul dumnealui. În avizul meu am vorbit despre necesitatea de a face trecerea spre o economie durabilă, nu doar din motive mora morale, ci și de supraviețuire. Trebuie să ne dăm seama că toate domeniile sunt în schimbare și că celelalte țări ne vor face o concurență tot mai mare. Dacă nu ne dezvoltăm durabil, vom pierde teren în toate domeniile iar la energie durabilă deja suntem depășiți de China. Îmi pare bine că se insistă pe integrarea criteriilor de durabilitate și pe mainstreaming în alte politici. Dar știu că există și un efect negativ în ce privește aceste obiective de durabilitate. Aș dori să dau câteva exemple. Am constatat că în continuare se dau subvenții pentru usinele pe bază de cărbune. Lucru imitor. La pescuit, iarăși, se dau subvenții până la 50%, se abandonează se întregi de pește, nu mi se pare un lucru durabil. Avem tot felul de măsuri contraproductive și deloc durabile. Deci mi se pare că avem uh, mult uh, de lucru, comisia în special. Iar în uh, G20, în alte foruri, precum Convenția privind biodiversitatea, ni se spune că până în 2020 va trebui să um, abolim orice subvenție pentru energia fosilă. Acest demers a început deja. Haideți să facem și noi partea care ne revine. În ce privește agricultura, obiectivul cel mare este securitatea alimentară. Obiectivul principal nu este bunăstarea agricultorilor. Sigur, ă, pe termen lung și venitul lor va fi garantat, dar ceea ce ar trebui să ne preocupe în primul rând este securitatea alimentară. Haideți să investim mai mult în inovare, în durabilizarea acestui sector, dacă pot vorbi așa. Pe termen lung, acest lucru ne aduce mai multe avantaje decât politica actuală, care este mult prea bazată pe o viziune pe termen scurt. În ce privește pescuitul, văd că acest aliniat uh, ne atrage atenția asupra importanței sectorului și a importanței zonelor de coastă. Foarte corect, dar aș vrea să subliniez că dacă vrem ca pe termen lung pescuitul să devină rentabil, ar trebui să începem prin a pescui mai puțin astăzi, ar trebui să luăm bani de acolo, să uh, dezvoltăm alte activități în regiunile de coastă, nu doar pescuitul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să intervin, să spun că e un raport foarte bun și uh, corespunde cu obiectivelor grupului meu. E bine că ne concentrăm pe zone în care Uniunea Europeană poate adăuga valoare. Este foarte bine pentru negocieri, e mult mai bine pentru noi, pentru că căpătăm oarecare greutate și e bine pentru că definește viitorul Uniunii Europene. Este un lucru bun pentru mediu, pentru cei preocupați de schimbările climatice. E clar că schimbările climatice nu se opresc la graniță, deci trebuie să le privim în comun. Dar uh, eu vreau să mă leg de un lucru care nu a fost reflectat în perspectivele financiare anterioare. Mediul și obiectivele privind schimbările climatice nu sunt numai costuri. Dacă ne uităm uh, la ce în spatele lor, vedem că ele de fapt duc la creșterea competitivității și pot constitui o bază pentru o economie sănătoasă. Acest lucru a fost uh, valabil timp de mulți ani, dar acum devine tot mai adevărat, având în vedere că prețul combustibililor fosili uh, explodează. Pur și simplu, cererea a crescut foarte mult, și ni se amintește acest lucru în fiecare zi. Vedem ce se întâmplă în Japonia, acest lucru va avea consecințe asupra prețului energiei în întreaga lume. Va trebui să facem în sfârșit acel mix energetic. Uh, vedem uh, ce s-a întâmplat în Japonia când și-au um, adaptat acelul al 12 la plan pe 5 ani, au început să investească trilioane Asta um, în, um, în schema lor de energie obișnuită, fără mai um, ține cont de energiile regenerabile. Iată, noi nu vorbim de trilioane, vorbim de sume mai mici, dar în orice caz să fim conștienți că banii dedicați acestui domeniu nu sunt luați din altă parte în detrimentul altor sectoare. Va trebui să avem această alocare dacă vrem să fim competitivi pe viitor. Dar modul în care vom face aceste investiții va fi um, unul de tip mainstreaming. Nu cred că putem găsi un domeniu în care să nu există implicații și ramificații ale acestei problematici. Noi am venit cu amendamente, o să le transmit și uh, vreau să mai menționez încă un singur lucru înainte de a încheia, conceptul unei tranziții corecte. Mulțumim. Dau cuvântul următorului vorbitor. Domnul Sikierski. Vreau să vorbesc despre dezvoltarea durabilă în agricultură. Avem doi piloni. Primul pilon dorește să asigure cultivarea trenurilor și o, un potențial de producție, de capacitate de producție. În al doilea rând, ar trebui să limităm impactul negativ uh, generat asupra mediului înconjurător și impactul schimbărilor climatice. Cu cât agricultura este mai uh, ecologică, mai uh, respectoasă față de mediul înconjurător, cu atât mai bine. Însă rămâne problema competitivității. Este un risc asociat aici, cel al externalizării în țările terțe. Prețurile cresc, însă costul producției de energie este și el excepțional de ridicat. Dacă venitul agricultorilor este de doar 60% din cel al altor grupuri sociale și jumătate vine de la bugetul Uniunii Europene, cred că ne putem uh, da seama de poziția economică în care se regăsesc uh, fermierii și de ce ei uh, pleacă din agricultură și de ce îmbătrânește populația din zonele rurale. Deci nu se impune doar ecologizarea acestui sector, ci și modernizarea lui. Trebuie să avem o dezvoltare rurală, nu doar agricolă. Agricultura are un rol foarte important în statele mai nouă aderate, unde trebuie să accelerăm dezvoltarea rurală, să dezvoltăm infrastructura, să punem accent pe educație. să stimulăm mediul de afaceri. Iată o serie întreagă de elemente ce coincid cu politica de coeziune. Trebuie să ne gândim uh, ce aspecte ale dezvoltării rurale se pot uh, corela cu programul de coeziune și care nu, pentru că nu vom avea suficiente resurse în politica agricolă comună pentru toate. Dar să nu uităm care sunt nevoile reale. Să nu uităm de asemenea că există o mare diferență între situația fermierilor din Uniunea Europeană. Avem fermieri mici care produc valoare adăugată publică și care respectă modelul fermierului european. Să nu industrializăm prea mult agricultura. Și apoi uh, trebuie spus că în agricultură este nevoie de intervenție. Avem nevoie de agenții de monitorizare pentru a vedea cum sunt uh, folosite subvențiile și fondurile. Ca să ne asigurăm că există siguranță alimentară, din nou e nevoie de o intervenție pe piață. Intervenția pe piață trebuie menținută pentru că fermierii depind și de condițiile naturale. Doamnă președinte, sunt aici unele lucruri pe care le scriem aici și mai sunt unele lucruri pe care le știm sau le știm într-o oarecare măsură, pe care trebuie să le luăm în considerare. Nu știu cifrele exacte, dar cred că sectorul agricol, de fapt, realizează uh, acoperă o parte mare din, uh, din PIB și costă doar 0,4%. Deci, eu cred că acesta este un domeniu în care noi ne prefacem că aceste provocări ar trebui să să primească, eu cred că aceste politici ar trebui să primească o atenție suplimentară. Eu nu uh, mai reușesc să înțeleg această situație în care ne dăm seama, spunem pe de o parte, avem anumite priorități, ele trebuie să fie promovate, dar pe de altă parte nu acordăm atenția necesară în politici, în buget. O altă chestiune este schimbarea climatică. Cred că e foarte important uh, după 2020 vor trebui 100 de miliarde de euro pe an pentru combaterea schimbărilor climatice și dacă rămânem la contribuțiile actuale, Uniunea Europeană va trebui să scoată de undeva acești bani. E vorba de sume substanțiale, un miliard de euro pe an. Și acest lucru are un impact și asupra resurselor proprii. Dacă ne uităm la uh, taxa pe tranzacții financiare sau pe, pe uh, emisii, eu am senzația că aceste produse ar putea să uh, adune niște fonduri care să poată fi utilizate dar ar putea să fie utilizate mult mai bine dacă reușim să ajungem la acorduri internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice. Avem nevoie de o, o marjă de manevră. În ceea ce privește energia, Salvador a trecut ceea ce spune în raport, ceea ce spune și comisarul Oettinger. 100 de milioane de euro nevoie de investiții până acum, dar vedem ce se întâmplă în uh, Japonia și putem să ne punem legitim întrebarea oare în Uniunea Europeană nu va exista o mișcare populară masivă împotriva energiei nucleare. Dacă ar exista acest lucru, nu vom putea să trecem cu vederea noi politicieni. În uh, Germania a existat uh, această discuție uh, la nivel public. Și întrebarea este cum putem să reacționăm, cum putem să facem în așa fel încât, pe termen lung, să ne adaptăm politicile dacă ne dăm seama că nu mai putem să utilizăm uh, energia nucleară așa cum ne doream. Ce facem, de exemplu, cu programul ITER? Am investit așa de mult în el și dacă ne vom da seama că vrem să ne îndepărtăm totuși de obiectivul uh, energiei nucleare, ce vom face cu acest program? În ceea ce privește Uh, asistență pentru dezvoltare avem un obiectiv de 0,7%, ceea ce înseamnă că trebuie să mai scoatem de undeva 30-40 de miliarde într-o, într-o situație în care uh, există o problemă cu asistența bugetară în cadrul asistenței de dezvoltare. Sunt trei domenii, deci, în care e nevoie de o mai mare marjă de flexibilitate pentru a putea să avem o viziune de perspectivă și pentru a putea, în uh, caz de nevoie, să reacționăm la modificări în mod rapid, să reacționăm la schimbări. Mulțumesc. Uh, aceste discursuri, uh, un, un, un discurs luxemburghez pe care îl apreciez foarte mult. Brita Reimers să acum cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, în primul rând trebuie să uh, observăm faptul că există acum în lume un, uh, o mișcare de schimbare. Și anume, în Europa ne dăm seama tot mai mult că avem nevoie de o siguranță în aprovizionarea cu alimente și în aprovizionarea cu energie. Deci avem nevoie în Europa de o politică bugetară care să asigure că avem o dezvoltare uh, um, economică rezonabilă, dar în paralel aceasta să fie și o dezvoltare ecologică și care să se completeze, nu să funcționeze uh, în contradictoriu. Uh, acesta este un domeniu în care toate celelalte domenii se regăsesc. Mă refer la politica agricolă comună. Toate, uh, toate uh, domeniile de politică trebuie să includă elementele transversare, și anume eficiență, eficiența trebuie să se găsească în toate domeniile. Și avem nevoie de o uh, dezvoltare agricolă care, sigur că pe de o parte trebuie să fie mai intensivă pentru a ne oferi alimentele necesare, însă, pe de altă parte, aceasta trebuie să aibă consecințe negative asupra mediului. În politica de pescuit, de asemenea, trebuie să asigurăm nevoia de pește, de alimente provenite pe baza produselor uh, provenite din, uh, din resurse piscicole, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nu supra-solicităm efectivele de pește. Deci, sunt uh, două dimensiuni două aspecte care par a fi contradictorii, dar care de fapt trebuie să se completeze, pentru că numai o acțiune care este durabilă din punct de vedere ecologic va fi durabilă și din punct de vedere economic. Și acum este un moment în care în Europa trebuie să gândim lucrurile în acest fel, pentru că trebuie să utilizăm mai eficient resursele pe care le avem. Eficient înseamnă și că nu putem să ne permitem suprapuneri între domenii Uh, lucruri care să fie plătite dublu și, de asemenea, să încercăm să obținem, să atingem mai multe obiective prin uh, fiecare rubrică a bugetului. De aceea, cred că dezvoltarea durabilă trebuie să fie subliniată și acesta trebuie să fie un uh, obiectiv către care să, să se îndrepte și celelalte politici. Mulțumesc! Mulțumesc acum Isabel Duron în încheiere și apoi din nou Salvador. Vă mulțumesc. Am o primă remarcă de făcut. Cred că raportorul a spus uh, cu bună dreptate că în orice domeniu trebuie să existe mainstreaming. Dar mainstreamingul nu reprezintă un fel de spirit, ci ar trebui să existe ca o condiție obligatorie avem uh, dezvoltare durabilă în fiecare pagină, vedem că ar trebui să facem mai mult pentru a proteja diversitatea și nu știu ce, dar, uh, de fapt, totul va rămâne cu titlu declarativ. Uh, de fiecare dată când zicem că vrem să facem mainstreaming, trebuie să impunem niște condiții obligatorii. În materie de pescuit, trebuie să pescuim mai puțin, să pescuim mai bine și, în plus, să facem monitorizare și control, pentru că dacă nu supraveghem surplusul de pește și nu controlăm acest pescuit scăpat de sub control, uh, orice măsuri vor fi inutile. În materie de agricultură, ce este vital este să evităm concurența între alimentare, între domeniul alimentar, protejarea mediului și dumping social și să nu renunțăm la primul pilon. Acesta trebuie să fie însoțit de condiții și să renunțăm la presiunile asupra exporturilor. La transporturi, uh, ca și în toate celelalte capitole, uh, nu trebuie să reformăm, să reconstituim totul de la zero, ci să ajustăm puțin spre dreapta sau spre stânga. Aveți dreptate, trebuie să ne concentrăm pe rețelele transfrontaliere, dar nu e suficient. Rețeaua transeuropeană reprezintă un instrument pentru a înfăptui obiectivele strategiei 2020. Pe teren trebuie să vedem care sunt efectele izolării anumitor regiuni și care ar putea fi intermodalitățile. Adică să măsurăm valoarea adăugată pe teren, să nu facem pur și simplu investiții uh, arbitrare. Trebuie să evităm uh, incoerențele și trebuie să măsurăm mai bine internalizarea costurilor externe. Uh, o soluție pentru bugetul nostru ar fi să internalizăm costurile transportului. Și apoi nu s-a vorbit uh, suficient despre diminuarea cererii. Trebuie să scădem cererea pentru transporturi, nu doar să gestionăm mai bine fluxurile să evităm uh, transporturile inutile. Putem face acest lucru optimizând ceea ce deja există. Cam atât m-am de spus, o să vin cu amendamente. Uh, nu Mulțumesc. Salvador. Gracias, presidenta. Agradezco la... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor pentru ceea ce au spus. echipa noastră, mea și eu avem tot respectul pentru celelalte comisii care și-au prezentat evaluările și care încă își mai elaborează evaluările. Celelalte comisii au fost foarte implicate în redactarea acestor paragrafe. Așadar, nu vreau să evităm reformele necesare în diverse sectoare. Definirea reformelor necesare însă ar trebui să aducă propuneri din diversele comisii relevante, unde să alocăm creditele și unde trebuie să aibă prioritățile o dimensiune politică sau bugetară și aici este nevoie de Parlamentul European. În legătură cu deciziile specifice, știu că PAC trebuie să fie durabilă și durabilitatea PAC uh, este duală. Ține în primul rând de mediu și în al doilea rând de de supraviețuirea sectorului agricol. Cei care cunosc PAC sunt surprinși de felul în care politica agricolă s-a adaptat la circumstanțele în schimbare. A avut o așa a făcut-o foarte bine pentru că PAC este o expresie a succesului Uniunii Europene. Însă dacă vrem să supraviețuim în viitor, trebuie să o adaptăm. Mă, m-am, sunt mulțumit cu comunicarea comisarului Cioloș. Colegii mei au vorbit despre condiționalități în politica agricolă la paragraful 49. Vom discuta politica de coeziune în timp util, însă bineînțeles că trebuie să se includă condiționalitatea. În ceea ce privește pescuitul, ca și în alte domenii subvenționate la nivel european, există fermieri, pescari, mineri, cercetători și alte categorii care sunt sub, subvenționate de la bugetul european. Nu cred că anumite sectoare ar trebui să aibă precedență asupra altora. Toate au avantajele lor. Trebuie să găsim soluții integrate care să nu afecteze niciun sector. Obiectivele globale sunt asemănătoare cu cele ale PAC, securitatea alimentară, trebuie să ținem cont și de sustenabilitate și de criteriile de mediu. Există probleme în regiunea din care provin legate de problema cotelor. Avem nevoie acum de schimbare climatică, avem nevoie de măsuri pentru schimbare climatică și pentru mediu. S-a vorbit despre 3 milioane de locuri de muncă, care ar putea fi finanțate prin economia verde. 3 milioane de locuri de muncă pentru 23 de milioane de șomeri este totuși un progres și avea, va avea un impact asupra concurenței. De aceea cred că schimbarea climatică ar trebui să fie inclusă în politicile Uniunii. Dacă nu ținem cont de schimbarea climatică și de importanța sa în contextul viitorului Uniunii, nu știm care vor fi consecințele. S-a menționat uh, exemplul Chinei, care investește în domeniile sale slabe pentru a avea o creștere. Aș, uh, mi-aș dori ca și alte ob- zone ale lumii să își asume obiective similare. Situația nu este la fel de dramatică în Europa în ceea ce privește energia și în special energia nucleară. Eu cred că trebuie să așteptăm o vreme pentru ca evenimentele să se așeze înainte de a lua o decizie în legătură cu investițiile. Eu am propria mea părere, însă nu cred că Comisia Sure sau o altă comisie cea care poate să ia o decizie acum. De asemenea, așteptăm dezbaterea din Comisia Industrie pentru a avea o viziune mai clară a realității din punct de vedere bugetar, trebuie să um, punem accentul pe rețelele transeuropene, pe conectare și pentru construirea infrastructurilor inteligente, rețelelor inteligente energetice. se vor face economii și va crește com- competitivitatea în acest fel. Rețelele transeuropene pentru energie sau telecomunicații sunt importante, la fel ca și eficiența energetică și infrastructurile energetice. Toate acestea sunt utile și vor avea, ne vor aduce profituri extrem de mari. So, das war Mulțumesc. Bun, așa s-a încheiat. Deci, cea de-a doua parte din cea de-a doua fază. Trecem acum la partea a treia, coeziune pentru creștere și ocuparea locurilor de muncă. Citesc lista vorbitorilor. Constanțe Crel, Iva Manis, Gheorghe Stavrakakis, Jan Olbricht, Derek Vaughan, imediat. José Manuel Fernandes, Sidonia Jedrzejewska, François Alfonsi și Miguel Portaș. Bun. Jetzt uh, Constanze Cr- Nein, falsch, falsch. Ba nu, stați, îmi cer scuze, îmi cer scuze. În primul rând are cuvântul raportorul nostru, vă rog, pentru introducere. Eh, Bueno, presento el tercero de los, eh, de los apartados dedicados a las prioridades. La secțiunea a treia, cu privire la coeziune pentru creștere și ocupare, de la paragraful 63 până la 73, ideile de bază sunt că valoarea fundamentală adăugată a politicii de coeziune este indubitabilă. Trebuie să ținem cont și de alte politici de succes de la bun început. Cu toate acestea, după cum am vorbit despre PAC, care a trebuit să se schimbe pentru a supraviețui, același lucru este valabil și pentru politica de coeziune, care trebuie să se adapteze la noi provocări, și trebuie să treacă prin reforme structurale. Coeziunea este esențială pentru strategia Europa 2020. Nu doar pentru că dacă ne gândim la contribuția politicii de coeziune la diversele obiective în strategia 2020, ne dăm seama că politica de coeziune finanțează de fapt, aplicarea strategiei 2020 la bugetul pe 2011. Politica de coeziune acoperă toate obiectivele fundamentale prezentate în strategia 2020, în special cu privire la creșterea durabilă și creșterea inteligentă. O politică de coeziune modernă puternică necesită finanțare corespunzătoare, finanțare care nu trebuie să fie mai mică decât cea din perspectivele financiare actuale. Lucru interesant pentru că există aproape un consens general, sau așa mi se pare din discuțiile avute la Comisia Șure, că într-adevăr există un acord că nimeni nu vrea să existe o subfinanțare a politicii de coeziune, toată lumea vrea să o adapteze. Politica aceasta trebuie să pună accentul mai mult pe rezultate și Comisia are aceeași părere în legătură cu prealocarea fondurilor. Există contracte care trebuie să fie uh, încheiate între administrațiile locale, comisie și regiuni, însă comisia întârzie cu contractele, deci lucru care creează incertitudini pentru cei implicați și care sunt angajați în politica de coeziune. În orice caz, Va trebui să trecem prin aceste contracte de parteneriat în coordonare cu diverse fonduri structurale. De aceea este important să facem distinția între subcategorii atunci când vorbim despre dimensiunea urbană și necesitatea de a include aspectul urban în politica de coeziune. Obiectivele stabilită la ultimul Consiliul, Consiliul European țin de măsura în care Consiliul Economic și Social ar trebui să fie implicat în negocieri. Nu cred că ar uh, fi uh, trebuite implicate pentru că există efecte asupra problemelor macroeconomice. Dacă introducem o pedeapsă pentru singurul lucru care uh, are de fapt avantaje, atunci vom crea o situație de conflict. Apăr astfel poziția Comisiei de Dezvoltare Regională. Iată părerea mea în legătură cu politica de coeziune. Ich möchte mich ausdrücken. Constanze Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte călduros raportorului, pentru că eu cred că ceea ce a trecut în raport referitor la politica de coeziune este, de fapt, oglindirea priorităților principale ale noastre din Comisia pentru Dezvoltare Regională și pe care și grupul meu le-a susținut. Însă aș dori să văd o consolidare a anumitor elemente în acest raport, pentru că eu cred că politica de coeziune și atunci când negociem uh, nivelul bugetului viitor în întregimea sa, putem să avem o bază de negociere pozitivă pentru Parlamentul European. De aceea, eu aș dori ca, începând de la prioritățile cheie, să subliniem faptul că e foarte important pentru toate obiectivele pe care le promovăm în uh, Uniunea Europeană, acestea toate să cuprindă și elementul de reducere a disparităților între regiuni. Și această valoare adăugată europeană este faptul că această politică, politica de coeziune, este un domeniu de politică simțit, văzut de cetățeni. De aceea cred că acest element trebuie să fie subliniat. Prin tratatul de la Lisabona, coeziunea teritorială a fost de asemenea preluată între obiective. De fapt, întotdeauna în politica de coeziune a existat și această dimensiune, dar ea a fost acum consolidată și uh, exprimată în mod explicit și acest lucru trebuie subliniat. În capitolul referitor la politica de coeziune, consider că ar trebui să scriem foarte clar, tocmai pentru că urmează negocierile cu statele membre, să scriem deci faptul că politica de coeziune poate și trebuie să fie utilizată de toate guvernele, de toate statele membre din Uniunea Europeană și putem să să reducem atunci argumentarea lor în, uh, în sensul contribuabililor net și uh, beneficiarilor, uh, pentru a nu mai privi lucrurile atât de limitat. Eu cred că prioritățile sunt foarte importante și trebuie să spunem foarte clar că noi, în politica de coeziune, nu cerem mai mult decât am avut până acum, ci cerem să nu se reducă ceea ce am avut până acum. Uh, și în acest uh, plafon, cred că trebuie ca aceste politici să fie modernizate pentru ca toate chestiunile care intră suplimentar în politica de coeziune, și anume luarea în considerare a schimbărilor demografice, a uh, schimbărilor climatice, a coeziunii teritoriale, uh, consolidarea ofertei de cercetare care trebuie să fie finanțată, finanțarea rețelelor transeuropene. Toate aceste elemente o să fie tot mai pregnante în politica de coeziune și de fapt, pentru toate acestea ar trebui să cerem, să putem să cerem mai mulți bani. Deci atunci când nu cerem mai mulți bani, cred că suntem foarte disciplinați. Mulțumesc, Ivas Godmanis. Thank you. First thing I have to say is that uh, it's very rich text here. Primul lucru pe care l-am de spus este că textul este foarte bogat în uh, mențiuni în legătură cu politica de coeziune, mai multe decât la agricultură. Aș spune trei lucruri. În primul rând, punctul 66. Credem că aceste noi acorduri de uh, parteneriat va conține ceva nou, un parteneriat pentru dezvoltare care și care va avea o analiză la fiecare șapte ani. În al doilea rând, la punctul 69, nu susțin punctul 69 pentru că, din câte înțeleg, vorbește despre simplificare și mi se pare pur și simplu ar fi că conține din afirmații teoretice prin introducerea unui sistem de trei niveluri de certificare și audit pentru proiecte a ajuns la reducerea numărului de fraude și de erori. Nu cred că ar, ar fi posibil să efectuăm o nouă simplificare, pentru că există dovezi că uh, acest lucru afectează rata de absorpție. Orice altă simplificare nu va fi productivă pentru că numărul de fraude va crește. Și ultimul punct este 71. Nu am înțeles exact la ce se referă. Însă este o formulare extrem de dură, pentru că chestionează cele 4% din VNI. Astfel, dacă se planifică un deficit bugetar, acesta nu trebuie să fie uh, în deficitul uh, politicii de coeziune trebuie să introducem criteriul principal de 3% din buget, să nu uh, doresc ca formularea să fie una mult mai clară. Pentru că este vorba de o uh, chestiune extrem de importantă. Mulțumesc, Gheorghios. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salut acest raport care este unul bun și este o bază bună de discuții. Cred de asemenea că uh, rolul proeminent al politicii de coeziune în bugetul european a fost suficient susținut. În ceea ce privește structura proiectului de raport, o observație. După părerea mea, ar fi mai logic să existe o subrubrică pentru coeziune, creștere și ocupare după subrubrica cunoaștere, creștere și ocupare. Mă gândesc și la cadrul politicii de coeziune în care coordonarea trebuie să aibă loc la toate nivelurile, planificare strategică, control și evaluare. După părerea mea, acest lucru este crucial. Vă mulțumesc. Christian Olbricht, bitte. Mulțumesc, Jan Olbricht. Wszystkim powiedzieć, że ta część raportu jest bardzo dobrze zrobiona. Vă mulțumesc, raportul este foarte bine redactat, însă vă rog să luați notă de anumite elemente de complementaritate acestui, ale acestui capitol la punctul D avem noi provocări. O provocare importantă ține de uh, diferențele între uh, condițiile economice și sociale și teritoriale. În al doilea rând, atunci când vorbim despre cercetare și inovare, există diferențe majore care ar putea să fie atenuate din fondurile de coeziune. În al treilea rând, fondurile de coeziune ar trebui să fie utilizate pentru a susține IMM-urile, dar acest lucru nu apare în capitolul actual. Se spune că IMM-urile trebuie să fie susținute din diverse surse, însă trebuie să menționăm fondurile structurale. În ceea ce privește capitolul legat de politica de coeziune, am două întrebări, două chestiuni. În primul rând, cum putem marca cooperarea teritorială ca fiind importantă și un component de valoare adăugată. În al doilea rând, un element mai tehnic pe care ridica o întrebare, date fiind discuțiile recente în legătură cu politica de coeziune în Cagre, am găsit o susținere pentru uh, susține politica socială, ci și o reîntoarcere la politic, sistemul multifonduri. Nu cumva ar trebui să facem o referire la acest sistem multifonduri finanțare, pentru că există unele uh, state care au un sistem de monofinanțare care nu este foarte eficient. Derek Wond. Mulțumesc, salut și această parte a raportului care pare să fie mai detaliată decât celelalte părți. Consider că prioritățile noastre pentru perspectiva financiară următoare trebuie să fie uh, locurile de muncă și creșterea în Uniunea Europeană politica de coeziune este vitală în acest sens. La paragraful 65 se spune că sumele investite în viitor nu trebuie să fie mai scăzute decât în perioada actuală. Însă se face referire aici la sumă sau la procente din buget. Acest lucru ar trebui clarificat. Eu aș uh, spune că avem nevoie de o creștere mai mare în viitor. Și de aceea uh, aș dori un paragraf 65 mai consolidat. La paragraful 68 se menționează că orașele au un rol important și cu toții știm acest lucru că orașele susțin activitatea economică. Când domnul comisar vorbește, susține importanța orașelor, însă trebuie să fim precauți aici, pentru că de exemplu, va exista o definiție centrală a orașelor. Uh, sper că nu, sper că regiunile vor putea avea latitudinea de a defini ce înseamnă un oraș sau un centru urban. După aceea, la paragraful 69, sugest, unii au sugerat să legăm finanțarea coeziunii de pactul de stabilitate și creștere. Probabil mulți membri din comisia actuală, comisia actuală nu vor uh, susține acest lucru, îl vor susține pe raportor care spune că uh, este, nu are niciun fel de logică să uh, faci statele care suferă cel mai mult să plătească și mai mult. Susține astfel sugestia raportorului. Și, în general, suma totală care va apare în noua perspectivă financiară, financiară aș dori să știu ce sumă va fi alocată priorităților cheie, cum, cum ar fi politica de coeziune, pentru că trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune va fi finanțată corespunzător în uh, Uniunea Europeană după 2013. Vă mulțumesc. Iar acum José Manuel. Eu também quero felicitar eh, Doamna președinte, vreau să le felicit pe raportor și să îi spun că mă bucur că consideră că politica de coeziune în sine reprezintă o valoare ajutată. Nu cred că trebuie să o demonstrăm și mai mult. Toate țările au beneficiat de pe urma acestei politici. Și Chiar și cele care primesc mai mult ajută țările care nu primesc uh, fonduri uh, atât de numeroase. Există numeroase avantaje ale politicii de coeziune și studiile efectuate le arată. Politica de coeziune merge mai departe decât strategia 2020 și nu ar putea fi cuprinsă în strategia 2020. La punctul 66 ni se spune că trebuie să respectăm prioritățile. Ei, eu mă întreb dacă prioritățile din strategia 2020 de creștere durabilă, inteligentă și uh, inclusivă ar trebui să fie luate ca atare. Nu credeți că ar fi mai bine, mai corect să gândim altfel, și anume că strategia UE 2020 ar trebui să corespundă cu obiectivele acele cinci obiective despre care vorbeam adineauri. Mi se pare că nu putem simplifica lucrurile, nu putem avea o politică bazată pe rezultate și uh, cred că ar trebui să îi ajutăm mai mult pe cei care vor să promoveze aceste obiective. La punctul 65 uh, apare iarăși un lucru interesant. Am vorbit despre o metodologie de sus în jos și vedem că sumele prevăzute pentru această perspectivă financiară viitoare n-ar trebui să fie sub cele din perspectiva actuală. Ar trebui să avem cel puțin o sporire a procentului și apoi uh, s-a mai vorbit despre un lucru în legătură cu politica de coeziune, anume transparența maximă. Trebuie ca fiecare cetățean să știe unde se îndreaptă fondurile din politica de coeziune. La uh, cel mai jos nivel trebuie să existe o publicație online care să arate destinația și să nu includă doar uh, proiectele în curs de colaborare, ci și proiectele deja aprobate și care încă nu sunt în curs de execuție. Astfel, am avea un mijloc de a acoperi uh, cât mai multe proiecte. Există țări, precum cea din care vin eu, care sunt uh, la NUTS 2 și uh, alte țări din NUTS 3 care nu obțin fondurile pe care și le-ar dori. Și apoi trebuie să facem coordonarea cu FEDER, lucru foarte important. În text uh, nu se spune că trebuie să menținem PIB-ul pe cap de locuitor ca și criteriu principal, dar eu cred că ar trebui să o facem. Se vorbește apoi despre regiuni intermediare sau regiuni uh, în tranziție, în fază de phasing out. Eu cred că trebuie să menținem acest uh, regim de eliminare treptată, de phasing out și să spunem foarte clar uh, că vrem să știm ce face Comisia cu aceste regiuni. Mulțumesc. Mulțumesc. Sigur că discutăm și despre o eventuală reformă în cadrul politicii de coziune, dar un lucru este clar. Noi aici nu ne ocupăm de eh, legislație. Asta vom face mai târziu, pe baza inițiativelor Comisiei. Și atunci vom, eh, vom intra în detalii Sidonia are cuvântul acum. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de raport al domnului Salvador Gariga alocă foarte multă atenție politicii de coeziune, ceea ce e foarte bine. Dar eu aș avea câteva comentarii de făcut cu titlu general. N-aș vrea să mă leg de amănunte din raport. Vreau să spun că politica de coeziune nu trebuie văzută izolat. Ea este strâns legată de funcționarea Uniunii Europene. Este legată de însăși temelia Uniunii Europene, legată de libertățile de care foarte adesea uităm, de piața internă. Și piața internă are o legătură cu politica de coeziune. Apoi avem uh, legături cu libera circulație a bunurilor, a oamenilor, a tehnologiei. Toate acestea sunt necesare dacă vrem ca politica de coeziune să aibă o logică pentru toată lumea în domeniul pescuitului este de asemenea importantă și pentru statele membre, și pentru oamenii de la fața locului, și pentru Uniunea Europeană. Din păcate, nu avem suficiente dezbateri la nivel Uniunii Europene despre această problemă. Politica de coeziune este văzută ca un fel de transfer al uh, bunurilor de la cei bogați la cei săraci. Și aceasta nu e perspectiva bună, pentru că politica de coeziune aduce avantaje ambelor părți. Dacă regiunile mai uh, sărace primesc finanțare, lângă care trebuie să mai adauge și fonduri proprii, și donatorii beneficiază. Iar noi, uh, prin proiectele acestea, încercăm să punem în aplicare și să realizăm piața comună, care aduce beneficii tuturor. Deci trebuie să ne asigurăm că piața unică, piața internă funcționează și că respectăm libera mișcare, libera circulație a ideilor și tehnologiei. Un al doilea comentariu. În contextul actual, în care ni se spune că bugetul Uniunii Europene trebuie fie înghețat, fie redus, trebuie să vorbim și despre eficiență. Ce putem face cu banii pe care îi avem la dispoziție? Dacă eficiența înseamnă și eficiență energetică, înseamnă că are de-a face și cu altele, precum politica privind tineretul, obsesia mea. Avem uh, instrumente în bugetul actual, precum uh, programul Youth on the Move, Tineret în Mișcare, care permite tinerilor să se pregătească pentru intrarea pe piața muncii. Iar acest lucru se face la un cost de 50 de ori mai mic decât prin Fondul Social European. Iată, ar trebui să ne gândim la eficiență, deci das ist richtig, wobei auch... Da, așa este. Pe de altă parte, politica de coeziune nu contribuie la bogăția celor bogați atunci când, numai atunci când se îmbogățesc și regiunile mai sărace, ci de la bun început. Pentru că am văzut în foarte multe cazuri acest lucru, de exemplu, noul, uh, noul uh, construirea noului, de, noului aeroport uh, de la Atena este un exemplu foarte bun în acest sens. François. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru ține foarte mult la politica de coeziune și cred că astăzi trebuie să ne mobilizăm, deoarece uh, avem uh, temeri, avem temeri în legătură cu acele priorități negative ascunse și cu atitudinile unora dintre colegii noștri. Trebuie să putem demonstra că Uniunea Europeană are capacitatea de a aduce valoare adăugată care să fie avantajoasă pentru toți cei din Uniunea Europeană. Trebuie să constatăm că coeziunea teritorială a Uniunii Europene, care e prevăzută în Tratatul de Lisabona ca obligație, aceasta nu e înfăptuită în ziua de astăzi. Nu avem o dezvoltare economică, socială suficient de coerentă și că trebuie să continuăm eforturile pentru a îndeplini acest obiectiv. Avem uh, regiuni care se confruntă cu dificultăți moștenite dintr-un trecut uh, de pe vremea cortinei de fier, dar avem și uh, evoluții mai recente – regiuni care se confruntă cu dificultăți. Ne putem închipui foarte bine că uh, regiunile din uh, Grecia, Irlanda sau Portugalia vor uh, ieși uh, slăbite din uh, toată această criză. Trebuie, prin urmare, să facem un fel de reglementare teritorială a economiei noastre. Uh, și uh, în acest sens avem un instrument al cărui obiectiv este simplu. Trebuie să ne asigurăm că creditele folosite astăzi pentru a repartiza activitatea economică a Europei sunt folosite corect pentru a nu uh, duce la supraaglomerarea unor uh, orașe și a lăsa să se dezertifice regiuni părăsite. Deci eu cred că ar trebui să susținem propunerea regiunilor intermediare, pentru că ele permit organizarea unei politici de coeziune pe termen lung. Și uh, să nu ne limităm la viziunea de acum uh, șapte ani, uh, care prevedea doar integrarea noilor țări, noilor membri. Trebuie să putem da o dimensiune de durată politicii de coeziune. Și apoi cred că obiectivul de a îmbunătăți politicile transfrontaliere cam lipsește din raport. Avem state care au făcut parte din tabere adverse timp de decenii. Există oarecare tensiuni ce nu pot fi negate. Trebuie să le abordăm și să discutăm despre macroregiuni. E important să ne gândim că va exista o mare cerere din această parte și că va trebui să-i putem face față. Trebuie să mergem uh, mai departe în ce privește cadrul strategic comun. Aș uh, dori uh, mai multe detalii concrete și mai multe propuneri în ce privește finanțarea și stimularea ei. Că, jetzt Miguel Portas, bitte. Mulțumesc, Miguel Portaș. Obrigado. Vă mulțumesc. Mai întâi, aș vrea să spun că sunt de acord cu punctul 71 din propunerea de raport și uh, sunt de acord cu toate alineatele care vizează o evaluare a rezultatelor și o simplificare a procedurilor. Sunt de acord, așa, cu titlul general. Cred că toate acestea merg în direcția cea bună. Și deci aveți sprijinul meu în, pentru toate acestea. De asemenea, sunt de acord cu propunerea colegului Alfonsi. Cred că ar trebui să existe regiuni intermediare. Să fie acestea un obiectiv pe uh, termen mediu. Dar trebuie să intrăm în miezul problemei. Care este, de fapt, problema? Colegul Gariga are dreptate când spune că avem țări periferice care se confruntă cu dificultăți și ele s-ar uh, găsi într-o situație mult mai gravă dacă nu ar exista politică de coeziune. Corect, e adevărat. Dar este la fel de adevărat că politica de coeziune nu s-a dovedit eficientă sau suficient de eficientă pentru a face față crizei economice uh, de proporții pe care am traversat-o. Deci acum trebuie să ne punem următoarea întrebare. Avem sau nu nevoie de fonduri europene suplimentare? Și dacă da, ar trebui să provină de la nivel național? Sau să avem o politică strict europeană? Ce înseamnă o politică uh, Uh, venite din partea statelor membre. Ar trebui să existe uh, proiecte naționale cu cofinanțare. Sau poate ar trebui să existe mai bine un uh, program european de eradicare a sărăciei, de convergență socială, dedicat persoanelor vârstnice. Un fel de instrument complementar. Adică, un lucru foarte simplu vreau să zic aici. Criza ne-a arătat că regimul de pensionare în țările periferice este complet înghețat. Ba chiar s-au revăzut în scădere drepturile de pensie și beneficiile sociale. Iar uh, în țările bogate nu s-a petrecut uh, la aceeași amploare toată această schimbare de regim. Deci avem uh, țări deficitare. Iar Criza are ca efect adâncirea inegalităților sociale nu doar în interiorul unei țări, oricare ar fi ea, pentru că acolo poate interveni politica națională, ci se mai adâncesc și diferențele și inegalitățile dintre o țară și alta. Eu propun, deci, să existe un instrument complementar, astfel încât Uniunea Europeană să poată compensa cumva această, acest decalaj să facă ceva în legătură cu problema sărăciei și cu scăderea prestațiilor sociale. Am putea să finanțăm un astfel de program în afara programelor deja existente. Am putea încerca să facem astfel încât Uniunea Europeană să devină una a convergenței sociale. Bun, ultimul vorbitor este Joachim Zeller și apoi îi dau cuvântul din nou lui Salvador. Mulțumesc, doamne președinte. În primul rând și eu vreau să-i mulțumesc calduros raportorului, domnului Poledo, care a luat în considerare și avizul Comisiei pentru Afaceri Regionale în raportul său. Mă bucur să văd că atât de mulți colegi uh, susțin politica de coeziune și cred că este corect acest lucru, pentru că politica de coeziune este politica în care care îi aduce Uniunii Europene stabilitate și uh, îi dă un caracter funcțional, mai ales după ultimele extinderi. Dacă așa trebuie să stea lucrurile, atunci și în cadrul uh, programării financiare, politica de coeziune trebuie să își găsească Um, importanța necesară. Și vreau să mă alătur uh, colegilor care au spus că aceasta nu este doar o politică de redistribuire, ci este o politică structurală. Numai atunci are ea sens. În ultimele luni am urmărit dezbaterile în care fiecare a încercat să primească, să obțină cât mai mulți bani posibil pentru un sector anume care l-a interesat pe el. La noi în comisie, de exemplu, am avut această discuție despre achiziții. Dar această uh, politică, politica de coeziune, este una mai degrabă de coordonare. Eu văd o oarecare discrepanță între obiectivul politicii de coeziune comparat cu structura pentru uh, cadrul financiar multianual. Acolo, la punctul 1, se preia pur și simplu strategia Europa 2020 ca structură. La punctul A, cunoaștere pentru uh, dezvoltare și ocupare locuri de muncă. La punctul al doilea, dezvoltare uh, durabilă. Pe lângă acesta rămâne doar un punct undeva pentru politica de coeziune, pentru uh, creștere economică și ocuparea forței de muncă. Uh, toate aceste elemente, coeziune economică, socială, teritorială, sunt trecute pur și simplu uh, separat, dar de fapt acesta, politica de coeziune, are um, o, uh, un caracter absolut transversal. El, uh, ea trebuie să se regăsească și la punctele 1A și 1B. Dezvoltarea durabilă are foarte mult de a face cu coeziunea. Um, de aceea, eu cred că pe baza acestei, uh, eu cred că ar trebui să structurăm cadrul financiar multianual conform uh, priorităților uh, noastre. Pentru că structurăm acum cadrul de politică pentru perioada 2013-2020, dar cred că nu s-a făcut o analiză suficient de atentă a acestei structuri. Pentru că dacă dorim ca această politică să aibă succes, nu ar trebui să venim cu modificări atât de radicale privind structura și ar trebui să rămânem la structura care uh, e consacrată. Bun, în ceea ce privește structura bugetului, uh, raportorul a rămas la uh, ceea ce a prezentat. Eu cred că nu ar trebui în niciun caz să mai trecem sub puncte acolo, ci să trecem doar uh, în structură fiecare obiectiv principal și ca sub puncte toate elementele care se cuprind uh, în capitolul respectiv. Dar asta putem să discutăm mai, mai în detaliu după amiază. Acum, Salvador are cuvântul pentru a face un rezumat al, acestui, al acestei discuții. Como el diablo está en los detalles, eh, eh... Mulțumesc, doamna președinte. Întotdeauna amănuntele sunt cele care ne omoră. N-am vrut să intru prea mult în amănunt, tocmai din acest motiv. Chiar dacă sunt de acord uh, ce s-a spus mai devreme ca politică generală. Trebuie să existe un consens și am reușit să obținem acest lucru din partea Comisiei, Eu n-am făcut uh, altceva decât să transcriu acest consens în raportul, în proiectul meu pentru raport. Pentru mine, strategia 2020 nu reprezintă un obiectiv, ci o cale, o modalitate, ca și la yoga. Strategia 2020 ne arată cum putem să îmbunătățim situația pentru a ajunge la obiectivul final. Deci e clar, strategia 2020 uh, se leagă de toate inițiativele Uniunii Europene, inclusiv coeziunea, fără de care multe state membre nu ar fi putut să reziste la criza economică și financiară pe care o traversăm din 2008 încoace. Sunt de acord. Politica de coeziune trebuie să fie pentru toți uh, o politică europeană și să fie în beneficiul tuturor oriunde s-ar afla ei în orice țară. Știu că există regiuni chiar din Suedia care au nevoie de politica de coeziune, așa cum au nevoie cei din Spania sau din altă parte. Deci aș vrea ca politica de coeziune să fie percepută la nivel mai global. Adaptarea acestei politici uh, e un efort cheie. Iată de ce contractul de dezvoltare pe care trebuie să-l semneze Comisia Europeană cu fiecare dintre actori mi se pare esențial. Această organizare a unor contracte de dezvoltare private și de investiții va fi foarte dificilă, pentru că va fi greu să aplicăm uh, condițiile de ecocondiționalitate pentru fondurile structurale. Eu uh, aștept încă să văd care va fi poziția Comisiei Europene. S-a vorbit uh, despre simplificare. Simplificarea este absolut necesară, dar asta nu trebuie să însemne o lipsă de control. Dacă credem că simplificarea înseamnă un control redus, e greșit. De aceea și uh, am introdus punctul 71. Trebuie să controlăm uh, posibilitățile de fraudă și să ne asigurăm că se respectă obiectivele și că um, Comisia de Control Bugetar uh, își face treaba. În ce privește resursele disponibile, n-am vrut să introduc acest concept în text, dar el face parte din uh, temerile exprimate de membrii acestei comisii. Știu că există mai puține regiuni care vor rămâne în obiectivul de convergență după 2014. Chiar dacă criza economică are tot felul de efecte bizare, sunt uh, regiuni care erau uh, incluse în obiectivul de competitivitate și care treptat uh, vor ieși sau altele care vor intra. Deci e nevoie de o evaluare pe care să o facă Comisia Europeană. O evaluare cu privire la regiunile ce vor rămâne în obiectivul de convergență. Și acum să ne concentrăm pe ceea ce zicea domnul Fernandez mai devreme. Tranziția. Va trebui să ținem cont de tranziție în uh, viitoarele perspective financiare. Și cum ziceam mai devreme că amănuntele sunt cele mai problematice, am să mă limitez la o viziune mai degrabă generală despre ce ar trebui să facem în politica de coeziune. Nu voi intra în detalii, nu voi uh, insista pe criterii sau pe regiunile care ar trebui să fie incluse într-un obiectiv sau în altul. Acest lucru uh, va fi uh, cândva, îl voi aborda cândva într-o fază ulterioară a raportului. Voi arăta însă că nu putem să ne mulțumim cu niște resurse sub cele pe care le avem deja, dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. Trebuie să extindem politica de coeziune, să includem particularitățile diferitelor regiuni, să favorizăm infrastructura și să acceptăm și noi priorități. Colegul Olbricht are dreptate. Am făcut o greșeală. Am greșit că nu am reluat uh, problema convergenței. Dar uh, Cred că putem să o corectăm printr-un amendament. La un raport cu atât de multe aliniate este foarte ușor să pierzi din vedere o sugestie. Îmi pare rău, mă căiesc că nu am inclus sugestia dumnealui în raport, însă mai am această posibilitate. La 65. Procent sau cifră? Uh, dezbaterea nu trebuie purtată acum, ci cândva mai încolo. Deocamdată mă voi limita la spune că avem nevoie de o finanțare bună. Apoi, macrocondiționalitatea. Cam așa ar trebui să înțelegem lucrurile. Nu putem, prin politica de coeziune, să plătim de două ori greșelile făcute de statele membre. Revin la 71. Pentru că dacă acționăm în acest fel, nu vom face decât să agravăm problema. Despre structură putem să vorbim uh, după masă. Acum mai spun doar că politica de coeziune rămâne o valoare în sine, face parte din strategia 2020, dar este independentă în același timp de strategie. Are obiectivele proprii. Iată de ce am vrut să acord o atenție distinctă. Dacă dorim să avem o structură mai coerentă pentru anii următori și o mai mare flexibilitate, atunci uh, trebuie să pornim cu o viziune globală. Însă colegii noștri uh, de la regii uh, ar fi protestat oricum orice am fi propus. În ce privește educația și tineretul, le-am inclus la capitolul cetățenie, Avem uh, câteva inițiative emblematice, precum uh, Youth on the Move. Ar fi uh, fost oricum necesar să includem aici la acest aliniat. Și e foarte bine că mi-ați semnalat erorile comise, pentru că le putem corecta prin amendamente. Și noi îți mulțumim, mai avem 12 minute și trecem acum la partea a patra din cea de-a doua etapă a discuției noastre. E vorba de categoriile 3 și 4, cetățenie și Europa globală. Până acum am pe lista vorbitorilor o singură persoană. Bun, acum am două persoane. Bine, o, oh, chiar trei persoane. Foarte bine. Deci dacă vrem să... Dacă nu reușim să încheiem discuția înainte de masă, putem să continuăm și după masă. François Alfonsi. Așadar, în primul rând, îi dau cuvântul lui Salvador pentru a face introducerea și apoi Ioran Fem, Reimer Böge, François Alfonsi s-au înscris la cuvânt și vedem mai departe. Salvador, te rog. Eh, nos de Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenia, Europa globală. Am să încerc să fac o introducere scurtă. Una dintre propunerile pe care le fac este aceea ca multe, multe domenii de politică să fie incluse în rubrica cetățenie. Cultura, diversitatea, promovarea acestora, chestiuni legate de tineret, tineretul reprezintă o prioritate în strategia Europa 2020 în ceea ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție. Sunt, de, sunt dispoziții aici. Trebuie să avem o abordare integrată în buget privind imigrația și azilul. Cu toate că aceste domenii sunt subfinanțate, sunt foarte importante în perspectivele financiare actuale și cu siguranță și în perspectivele viitoare, pentru că ele permit, aceste politici permit Uniunii Europene să se adapteze la situații care uh, sunt foarte greu gestionate de uh, state membre în mod individual, dacă ne gândim la la azil, la situația azilului. Sunt anumite state membre care, în momentul în care sunt inundate de solicitați de azil, nu pot să se descurce. Uh, Așadar, acest domeniu de politică trebuie să fie finanțat în mod adecvat pentru că reprezintă o parte fundamentală a stabilității europene și sigur că include și problema drepturilor omului. Unele dintre concluziile domnei comisar Malmström nu sunt incluse aici pentru simplul fapt că nu am avut încă ocazia să facem acest lucru, dar vom încerca să le analizăm și să le incorporăm prin amendamentele raportorului sau prin amendamente din partea altor colegi. În ceea ce privește categoria Europa Globală sau cea de-a patra, acțiune externă, sigur că nu vor exista niciodată suficienți bani în perspective financiare sau în bugetul uh, anual pentru a face față tuturor nevoilor din întreaga lume. Europa este cel mai generos donator, întotdeauna prima care ajută, dar sigur că trebuie să fixăm și niște priorități. Întotdeauna va exista o diferență între nevoile existente și nevoile care pot fi incluse în uh, rubrica 4. În ultimii ani, uh, acest domeniu a fost cronic subfinanțat și de aceea dorim să utilizăm uh, mecanismul de stabilitate pentru a îmbunătăți finanțarea. SEAE, Serviciul European de Acțiune Externă, um, noi, bine, în Comisia pentru Buget suntem uh, foarte naivi și um, credem ceea ce ni s-a spus deocamdată, um, că criteriul eficienței va fi Uh, pus în aplicare, dar probabil că neutralitatea bugetară a serviciului nu va fi fezabilă. Și de aceea reamintim angajamentele care au fost luate, reamintim și angajamentele uh, față de îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și uh, bugetarea acestora în mod adecvat, înscrierea lor în buget. De asemenea, am menționat aici și situațiile de criză. va trebui să colaborăm cu colegii noștri din Comisiile pentru Dezvoltare Regională și pentru Afaceri Externe pentru a identifica prioritățile politicilor noastre. Lucru foarte important în lumina crizei umanitare care are loc în sudul Mediteranei, care va avea un impact bugetar pe termen mediu. Vorbim aici de vecinii noștri direcți care trec prin transformări politice, care vor determina o regândire a politicii de vecinătate. Mă aștept la amendamente la acest punct, dar cred că aceasta trebuie să fie o prioritate bugetară pentru viitor. Știm de asemenea că modul în care facem față crizelor umanitare prin ajutor umanitar și prin uh, rezerva de urgență, aceste instrumente sunt utile, dar trebuie să fie definite cu foarte mare precizie, pentru că rezerva de ajutor de urgență trebuie să fie mobilizată prin procese politice care nu îi permit să aloce bani uh, urgent, atunci când e nevoie de ei. Cum a spus și doamna comisar, trebuie să mobilizăm rezerva de urgență pentru nordul Africii, de exemplu, ar fi Uh, probabil că se va întâmpla acest lucru în aprilie. Nu știu care este poziția Consiliului, dar noi credem că trebuie să subliniem nevoia unei mobilizări mai rapide a, a banilor atunci când e necesar acest lucru. Asta am de spus despre aceste două uh, rubrici, Europa Globală și Cetățenie. Nu ne așteptăm la o creștere a fondurilor, pentru aceste două capitole, dar prin fixarea de priorități și prin uh, îmbunătățirea utilizării uh, instrumentelor pe care le avem, vom putea să obținem o îmbunătățire a finanțării în următoarea perspective financiare. Mulțumesc, Salvador, mai avem 5 minute, deci nu cred că are niciun rost să uh, vorbim fiecare și fiecare să aibă un timp de vorbire foarte scurt. Ne reîntâlnim astăzi după amiază și atunci o să începem cu Ioran, cu Reimer, cu François, și apoi vom încheia discuția. Vă urez deocamdată tuturor o pauză frumoasă și ne vedem la ora 3. Poftă bună! Das ist wahr. Das, das macht ja nichts, dass wir da egal. So, oh.